meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zu heute. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. În primul rând, avem pe ordinea de zi adoptarea ordinii de zi. Doriți să modificăm ordinea de zi? Văd că nu. Atunci ordinea de zi este adoptată. Vă atrag atenția că punctul 9 de pe ordinea de zi a fost scos de pe ordinea de zi la rugămintea raportorului domnul Herbrandi. Trecem deci la punctul 2 și vreau să vă spun, în ceea ce privește interpretarea, că această ședință este transmisă pe internet, este publică și există o modificare la secretariatul cont. Ursula Moikovska ne-a părăsit. și va lucra la biroul de la Washington al Uniunii Europene. Îi mulțumim pentru uh, activitatea la secretariatul comisiei noastre și dorim uh, mult succes uh, în poziția sa la Washington. Și trecem acum la punctul 3, raportul special al Curții de Conturi. E vorba de asistența tehnică acordată de Uniunea Europeană pentru construcția statului de drept în Kosovo. Raportor este colegul nostru Derek Vaughan și din partea Curții de Conturi Le avem pe directorul de VRIS uh, în mijlocul nostru, îl salut cu căldură și vreau să întreb pe raportor dacă dorește să ia cuvântul. Yes, thanks, uh, uh Da, mulțumesc, doamne președinte. Da, am să iau cuvântul primul și apoi uh, probabil vom auzi din partea Curții de Conturi și sigur cu mare plăcere voi răspunde la sfârșit uh, oricăror comentarii pe care le-ar putea avea colegii. Toate rapoartele speciale sunt uh, importante, dar cred că cel referitor la Kosovo este foarte important pentru noi, pentru că Kosovo este cel mai mare beneficiar per capita de asistență europeană din lume. În 2013, Uniunea Europeană furnizează peste 70 de milioane de euro către Kosovo uh, în asistență. Asistență care se leagă de... Bun, sunt fonduri de preaderare, Kosovo este eligibil pentru asistență de tranziție și construcția instituțiilor și pentru cooperare transfrontalieră. Acești bani sunt gestionați de către Biroul Uniunii Europene de la Kosovo și acesta se focalizează supra chestiuni conform, cum ar fi statul de drept, justiție și afaceri interne, sectorul privat, dezvoltare economică, administrație publică, agricultură și dezvoltare regională. În Kosovo, de asemenea, există misiunea EULEX, care a fost restructurată și redusă, va fi redusă puțin din iunie 2014. Un alt eveniment important în Kosovo a fost acordul uh, la care s-a ajuns între Serbia și Kosovo, care sperăm că pe viitor va îmbunătăți situația în Kosovo, mai ales în partea de nord a țării, unde la frontiera cu Serbia. În ceea ce privește raportul, Curtea a fost destul de critică în uh, analiza sa a statului de drept în Kosovo. Se spune în constatări că, de fapt, se împărtășește opinia Comisiei și opinia EULEX, și anume că s-au făcut progrese în Kosovo, dar mai sunt foarte multe de făcut. Am vizitat și eu recent țara într-o delegație a Comisiei de control bugetar și am putut să vedem și noi că existau încă probleme, mai ales în partea de nord a țării. În ceea ce privește recomandările mele pentru colegi, m-am concentrat asupra nevoii de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea. De asemenea, nevoia de a îmbunătăți coordonarea, mai ales între Comisie și EULEX. Există niște probleme de personal care trebuie rezolvate și nu mă refer doar la numărul persoanelor disponibile în Kosovo din partea Uniunii Europene, ci și la uh, durata detașărilor. În ceea ce privește principalele recomandări pe care le fac, cred că pentru a îmbunătăți eficacitatea uh, cheltuielor Uniunii Europene în Kosovo, trebuie să facem mai multe lucruri. Și trebuie să fim atenți la transparență, la capacitatea financiară a Kosovo, la influența limitată a societății civile și poate cel mai important lucru, trebuie să privim situația politică din Kosovo și din păcate mi se pare că se observă o lipsă de voință politică de a uh, face față confruntărilor în Kosovo. Lipsa de voință politică din partea Comisiei, din partea statelor membre, dar și din Kosovo. Uneori, când uh, avem un raport special al Curții de Conturi, nu e ușor uh, să subliniem aceste dificultăți politice, dar credem că dacă e să se facă progrese suplimentare în Kosovo, atunci câteva dintre problemele politice vor trebui rezolvate, mai ales în ceea ce privește hotărârea de a îmbunătăți statul de drept, uh, sistemul juridic și corupția, de a combate corupția în Kosovo. Deci e nevoie de voință politică pentru că dacă nu, nu pot să îmi imaginez cum se vor face alte progrese și uh, din păcate, nu toate statele membre recunosc Kosovo, o altă chestiune politică, ce își așteaptă soluționarea. Deci, domnule președinte, pe scurt, spun că s-au făcut progrese, se pot face foarte multe progrese pe viitor, dar până când există voință politică globală, cred că progresele vor fi destul de dificile în Kosovo. Mulțumesc, domnule Von, pentru aceste comentarii introductive și acum dau cuvântul domnului De Vries, directorului Curții de Conturi, pentru uh, a face observațiile din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne dați ocazia să vă explicăm care este contextul și care sunt constatările raportului nostru. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului domnului Von pentru interesul personal uh, de care dă dovadă a vizitat țara și a elaborat uh, textul din fața dumneavoastră, în care subliniază niște puncte fundamentale, cred eu. Noi am selectat uh, susținerea pentru statul de drept în Kosovo din patru motive. În primul rând, așa cum a spus domnul Von, Kosovo este cel mai mare beneficiar per capita de asistență europeană din lume. În al doilea rând, pentru că găzduiește Uh, cea de-a doua uh, misiune de criză civilă uh, lansată de Uniunea Europeană, EULEX, Trei, Pentru că în ultimii ani mai mult de jumătate din asistența europeană în Kosovo a intrat în sectorul juridic și pentru că Uniunea Europeană are interese geopolitice importante în Kosovo. Am constatat că mai multe lucruri merg bine. Comisia, în mare, a selectat uh, subiecte pertinente pentru susținerea financiară, a gestionat bine proiectele și se observă succese în uh, consolidarea capacității vamale a Kosovo. Uh, vama acum se descurcă bine fără asistență externă. De asemenea, au fost mai multe proiecte de construire a capacității în domeniul polițienesc și judiciar și EULEX joacă un rol important, furnizând stabilitate și securitate la fața locului. Cu toate acestea, dat fiind uh, volumul considerabil al asistenței financiare și a importanței misiunii de gestionare a crizei, având în vedere numărul de ani în care Uniunea Europeană susține Kosovo, am descoperit că, per ansamblu, asistența nu a fost suficient de eficace și ne-am uh, concentrat pe patru sectoare. Poliție, domeniul judiciar, vamă și corupție. Am spus deja că în domeniul vamal se există semne de îmbunătățiri semnificative, dar mă tem că nu pot spune aceeași, același lucru în ceea ce privește lupta împotriva criminalității, lupta împotriva corupției și funcționarea sistemului judiciar. Și vă dau câteva detalii pentru a ilustra situația. În ceea ce privește poliția, raportul notează că, cu toată cu susținerea europeană, încă nu s-au făcut multe progrese în lupta împotriva crimelor grave în domenii cum ar fi spălarea de bani și altele. Am observat uh, o cooperare insuficientă între polițiști și procuroști și între polițiști și autoritățile vamale. Nu există, de exemplu, un sistem comun de date la care să aibă acces și procurorii și poliția. Uniunea Europeană a încurajat autoritățile să creeze un astfel de sistem de mult timp, dar autoritățile nu au luat deciziile politice necesare. O altă problemă importantă o reprezintă capacitatea insuficientă de a acorda protecție martorilor cheie. Kosovo este o societate mică și protecția martorilor este absolut esențială. Cu toate acestea am observat cazuri în care martorii erau intimidați, ceea ce pune obstacole în calea procesului judiciar. În sistemul judiciar am observat mai multe cazuri de interferență politică. Există o lipsă a judecătorilor în Kosovo și toate, cu toate că comunitatea internațională a sugerat mai mulți candidați potriviți, 31 au fost refuzați de politicienii din Kosovo. Am observat transparența insuficientă în alocarea cazurilor între judecători și procurori, ceea ce dă uh, apă la moară interferenței politice. De asemenea, am observat că judecătorii din Kosovo tind să acționeze uh, într-o manieră de ascultare a uh, politicului. De asemenea, în ceea ce privește supravegherea privatizării sunt probleme. Secretarul general al NATO a avertizat că acest lucru ar putea să slăbească garanțiile procesului de privatizare. În lupta împotriva corupției, Uniunea Europeană a finanțat un proiect de asistență tehnică uh, care a dus la mai multe recomandări. 60% dintre acestea au fost respinse de politicienii locali. Kosovo a creat trei organisme de supraveghere în lupta împotriva corupției, care sunt slabe și care au uh, puteri care se suprapun. În ceea ce privește achizițiile publice, un domeniu foarte sensibil, um, care este, uh, prezintă risc de corupție, Kosovo are 158 de agenții de contractare pentru un volum total de doar 800 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă o foarte mare fragmentare și deci sunt trei organisme care trebuie să supravegheze acest volum de contracte și ele au uh, puteri care se suprapun. Deci sistemul nu funcționează eficient. Concluzia noastră este că lăsând la o parte toată susținerea politică, toată susținerea economică a Uniunii Europene, sunt încă probleme care trebuie rezolvate în domeniul statului de drept. Și subliniez și sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul uh, în acest sens. Deciziile politice sunt importante și la nivelul Uniunii Europene, dar și în Kosovo. Și aș vrea să mai menționez pe scurt două puncte pe care le supun atenției eurodeputaților. În primul rând, Statele Unite ale Americii joacă un rol important în Kosovo ca un donator major și un aliat apreciat al Kosovo. Asistența Statelor Unite Kosovo nu este întotdeauna bine coordonată cu cea a Uniunii Europene. Un exemplu, Statele Unite au instalat un sistem de gestionare a frontierelor în Kosovo care este incompatibil cu standardele Uniunii Europene și deci Uniunea Europeană a trebuit să subvenționeze un alt sistem de gestionare a frontierelor. Un alt punct pe care vreau să-l subliniez, care este important, cred, pentru această comisie, este faptul că politica de securitate externă a Uniunii Europene nu este întotdeauna bine um, concertată cu cea internă. De exemplu, Europol a indicat o creștere a numărului victimelor traficului de ființe umane din Balcanii Occidentali. Dar acest lucru nu a dus la nicio schimbare de politică din partea Comisiei sau EULEX în Kosovo. Deci, programarea asistenței încă nu a luat în considerare uh, problemele de securitate internă ale Uniunii Europene. În concluzie, Cred că e important ca Uniunea Europeană să tragă învățăminte din experiența EULEX. EULEX a făcut o treabă bună în situații, într-o situație dificilă, dar așa cum a spus și raportorul, sunt anumite domenii unde statele membre nu și-au uh, onorat angajamentele astfel încât să ușureze misiunea EULEX. Și aici trebuie trase niște învățăminte. În al doilea rând, Uniunea Europeană are două instrumente, două pârghii pe care poate să le folosească dacă politicienii decid că doresc acest lucru. În primul rând, se poartă acum negocieri pentru un acord de stabilizare și asociere cu Kosovo. Uniunea Europeană a spus că progresele în domeniul statului de drept reprezintă una din opt condiții pe care Kosovo va trebui să le îndeplinească pentru a primi, pentru a ajunge la acest acord. Însă nu e clar care este prioritatea pe care Uniunea Europeană o acordă statului de drept ca una din opt condiții pe care trebuie să le îndeplinească Kosovo. În al doilea rând, se poartă negocieri pe marginea unui acord de liberalizare a vizelor. Uniunea Europeană a fixat cam 70 de priorități pentru Kosovo pentru acest acord de liberalizare a vizelor și nu e foarte clar care sunt prioritățile specifice ale Uniunii Europene în domeniul statului de drept. Poate că acestea ar fi domenii în care eurodeputații ar putea să își concentreze atenția pentru a contribui la o politică mai bine direcționată pentru a consolida statul de drept în această parte foarte importantă geopolitic a lumii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director de Vries, pentru aceste constatări ale raportului special. Deschid acum dezbaterea. Dau în primul rând cuvântul colegei Inger Gresle. A, o reprezint pe doamna Macovei, raportarea noastră din umbră, care nu a putut fi prezentă astăzi. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest document de lucru, pe care îl considerăm foarte bun. Regretăm însă faptul că problema sectorului uh, justiției și combaterii corupției nu a fost abordată în profunzime și nu îi se acordă importanța cuvenită având în vedere urgența situației. Statul de drept joacă un rol important, fără acesta nu uh, ar putea funcționa nimic. Uh, Comisia Conț a deplasat acolo în 2007-2008. Domnul Rubic a fost prezent, dacă mi-aduc aminte bine, și din câte constat, de atunci nu s-au făcut progrese. Iată de ce, prima întrebare Comisiei ar fi următoare. Acordăm în continuare sprijin financiar, sperăm că se vor ajunge, se vor atinge cele mai bune um, obiective, însă nu e suficient. Uh, ce facem? Continuăm pur și simplu să acordăm asistență financiară cu speranța că va fi folosit uh, cât se poate de bine, cât de, se poate de judicios. Între timp am îndoieli considerabile pentru că cred că acolo este pusă la încercare răbdarea europenilor. Și noi de ce lăsăm, de ce permitem acest lucru? Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra sectorului justiției și toate vulnerabilitățile sublineate de raportul Curții de Conturi. Da, curtea propune în plus uh, și niște îmbunătățiri, îmbunătățiri care în plus pot fi, atinge, uh, pot fi atinse în viitorul apropiat. Întreb uh, comisia care vor fi pașii următori și în ceea ce privește Și în ceea ce privește concertarea cu uh, reformele propuse de DigiJustice, dacă am înțeles bine cele spuse de Curtea de Conturi, lucrăm cu 70 de priorități, nu are niciun sens. Întrebarea ar fi dacă nu am reduce acest număr uh, la câteva, la 10-12, care să poată fi atinse în ordinea importanței. Suntem îngrijorați și nu suntem dispuși să continuăm cu această finanțare a Kosovo ca până acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, colegă Gresle. Urmează colegul Epping. Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur celor uh, spuse de doamna Gresle. Aș dori să-i mulțumesc domnului De Fris pentru informațiile prezentate și pentru efortul depus de Curtea de Conturi. Cred că acest raport special este unul foarte important, deoarece pune degetul pe rană. Uneori uh, trebuie să venim cu aprecieri critice, trebuie să fim critici și față de noi înșine și e clar că nu s-a făcut uh, suficient din partea Uniunii Europene. Dacă privim uh, o entitate precum Kosovo, care există deja de aproape 14 ani, o entitate rezultată în urma în urma războiului din 89. Uh, mă, am o întrebare pentru Comisie și pentru Curtea de Conturi. Kosovo nu are o capacitate limitată? Are de absorpție? Are structurile necesare? Va putea să devină independentă uh, vis-a-vis -vis de finanțarea Uniunii? Uh, Vom putea pune capăt într-un viitor acestei finanțări din partea Uniunii Europene? Este o entitate care de altfel nu este recunoscută de toate statele membre ale Uniunii. Din 1990 până în 2007 s-au cheltuit 3,5 miliarde finanțare combinată din partea Comisiei și din partea statelor membre Kosovo este cel mai mare beneficiar al um, asistenței financiare din partea Uniunii Europene. Există um, o portiță de scăpare, vom, uh, ne vom întâlni peste 10 ani și vom relua același discurs. Se poate ca o entitate precum Kosovo să ajungă să se organizeze sau va cădea în uh, cele din urmă în mâinile unor uh, infractori. Sper că noi, uh, Curtea de Conturi și Comisia, uh, putem arăta o cale înainte. Există o luminiță la capătul tunelului? Vă mulțumesc. Urmează colegul Paul Rubic. Da, mulțumesc. Mi-aduc și eu aminte cu plăcere de vizita din Kosovo. Acolo am discutat intens cu um, entitățile relevante între timp. Am avut uh, ocazia să uh, discut cu anumiți cetățeni care mi-au spus că doresc să inițieze niște proiecte în Kosovo. Um, am uh, luat legătura și cu Comisia De pildă, un proiect a fost uh, acela de a iniția o spălătorie, un proiect pe care doream să-l desfășurăm cât se poate de eficient. În plus, am dorit să implicăm în aceste proiecte persoane cu handicap. Nu cred că ar fi necesar că... Cred că ar fi necesar să vedem în uh, ceea ce privește proiectele care au fost respinse sau proiectele care au ieșuat motivele pentru care acestea au fost respinse. E clar că se înregistrează corupție în această țară și tocmai în cazul acelor proiecte care nu au fost acceptate, aș propune să verificăm de ce acestea nu au fost executate, pentru că tocmai acolo există suspiciunea că um, s-au acordat niște favoruri sau niște plăți necuvenite. Eu aș dori să primesc o listă aici în, în Comisia Cont referitor la aceste proiecte respinse. Poate am putea face un control între patru ochi pentru a vedea de ce aceste proiecte au fost respinse. În cazul acelor proiecte care uh, au fost într-adevăr puse în aplicare, bineînțeles putem aplica și strategia contrarie. Dar aș dori să știu dacă s-a făcut o ofertă Corectă în ceea ce privește aceste proiecte. Vă mulțumesc. Urmează colegul Fleckenstein. Mulțumesc. Eu aș dori să știu dacă Curtea de Conturi și Comisia a observat lucruri pe care și noi în domeniul nostru am putea să le îmbunătățim de pildă în ceea ce privește activitatea EULEX. Eh, și eu m-am deplasat în Kosovo și uh, când uh, aud că nu se face uh, tranziția în mod cuvenit, că ei, organizațiile nu dispun de experiență suficientă, aș dori să știu um, uh, ce a observat Curtea de Conturi. Da, și nu în ultimul rând, am Parodi. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc curții de conturi pentru acest raport foarte indicativ în ceea ce privește dificultățile. Kosovo și-a declarat independența în februarie 2008, deci e adevărat că nu e ușor să judecăm acum starea statului de drept și identitatea acestui stat care devine încet încet un stat adevărat. Este interesant să aflăm care ar fi uh, părerea Comisiei în legătură cu cheltuirea banilor aici. În cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar am fost uh, în Kosovo, am avut contacte la Curtea de Conturi, nu direct, pentru că <laughs> acești judecători erau în grevă când am vizitat noi Kosovo, dar în funcțiunea de control bugetar, care este un element al statului de drept, se pare că nu a fost examinată cheltuirea fondurilor suficient de uh, bine. De aceea aș uh, vrea să fac câteva propuneri în legătură cu uh, relația dintre Curtea de Conturi Europene și Curțile de Conturi ale statelor membre. Uh, și aș vrea să întreb Comisia ce uh, crede despre această uh, relație, cum ar trebui să funcționeze. Știți că în Kosovo se folosește acum moneda euro, înainte se folosea marca germană și după trecerea la euro au trecut și ei la euro. Vreau să știu dacă după trecerea la euro sunt probleme deosebite pentru că mm, această valută este una dintre componentele esențiale ale funcționării unui stat de drept. Ja, weitere Wortmeldungen liegen wir. Da, mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Propun să dăm cuvântul comisiei sau dorește să intervină raportorul? Sau să dăm mai întâi ocazia comisiei să răspundă la întrebări? Da. Din partea comisiei aș dori să îl salut pe domnul Meredith, șeful unității de strategie și politică. Am nimerit? Da. Au fost câteva întrebări adresate comisiei. Poate ne puteți uh, oferi punctul dumneavoastră de vedere. First, um, let me make a couple of general remarks. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Um, Dați-mi voie înainte de toate să fac câteva observații generale, după care voi intra în detaliu în ceea ce privește întrebările punctuale. În primul rând, salutăm uh, raportul uh, Curții de Conturi în ceea ce privește statul de drept în Kosovo și recomandările făcute. Dați-mi voie să fac câteva observații referitoare la aceste recomandări. O parte dintre acestea au fost deja puse în aplicare. În primul rând, în ceea ce privește coordonarea între Comisie și EULECT. Suntem pe deplin de acord că e vorba de un aspect de extremă importanță. În 2008 a fost înființat EULEX. De atunci am lucrat constant în vederea consolidării acestei relații. Pentru a vă da ultimul exemplu, se lucrează la ora actuală la un document foarte important, documentul de strategie de țară pentru Kosovo. Acest document uh, va direcționa asistența financiară pentru Kosovo în următoarea perioadă uh, de programare. Bineînțeles, odată ce uh, legislația necesară va fi adoptată. Lucrăm îndeaproape cu EULEX. Am uh, creat o serie de structuri menite să faciliteze această cooperare. În primul rând, la fața locului avem un organism comun de coordonare. De asemenea, domnul comisar Füle a înființat anul trecut un dialog structurat referitor la statul de drept, entitate din care fac parte Comisia și Parlamentul și Kosovo. În continuare, în ceea ce privește prezența Uniunii în Kosovo, după cum știți, din luna februarie anului trecut am integrat acel birou de legătură al Comisiei și uh, reprezentantul special într-un singur birou care acum este condus de domnul Samuel Spane, care este uh, șeful acelui birou special. Astfel am uh, putut aduce o contribuție importantă atât în ceea ce privește coordonarea între Comisie și EULEX, dar și în ceea ce privește prezența și vizibilitatea prezenței Uniunii în Kosovo în continuare folosirea stimulentelor și uh, impunerea unor condiții reprezintă niște instrumente pe care le-am consolidat în 2012 și 2013. În acest sens, dați-mi voie să vă ofer câteva exemple. Recent, pentru a vedea dacă Kosovo era pregătit pentru un acord de, stabilizare, de stabilitate și asociere, în studiul său de festabilitate, Comisia a pus accentul atât pe prioritățile pe termen scurt, cât și pe termen mediu. În acest sens, a pus uh, un deosebit accent asupra stabilității statului de drept și Consiliul a subliniat uh, aceste puncte, în consecință, s-a emis un mandat care a fost adoptat uh, doar cu câteva săptămâni în urmă pentru acest acord de asociere și stabilitate. După cum știți, există un ciclu anual numit Dialogul pentru procesul de stabilizare și asociere, un element central îl reprezintă statul de drept. Avem un, o subcomisie specială care se ocupă doar de statul de drept pentru a sublinia importanța acestui element. Când ne reunim în sesiunea plenară, care are loc la ora actuală, și o parte dintre colegii mei se află la Priștina tocmai pentru a lua parte la această sesiune plenară, acolo abordăm uh, o serie din punctele pe care le-am prezentat și primului ministru. Dați-mi voie să răspund la recomandările făcute și la uh, observațiile făcute de eurodeputat, și anume că nu se pune suficient de mult accentul pe statul de drept în uh, ceea ce privește um, acordul de liberalizare a vizelor și acordul de asociere și uh, stabilizare, am spus că în, în studiul nostru de fezabilitate am pus statul de drept ca prioritate atât pe termen scurt și pe termen mediu. În ceea ce privește foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor, e vorba de cel mai important document de acest fel. De altfel, e ultimul, cel mai recent document pentru Balcanii de Vest. Dacă analizați uh, recomandările, toate vizează statul de drept, în deosebi acelea care vizează um, infracțiunea crima organizată. Există de două ori mai multe recomandări pentru Kosovo decât pentru orice țară care a fost inițial, care a fost în trecut implicată în, uh, într-un proces de liberalizare a vizelor. Și ultima observație în ceea ce privește în ceea ce privește acordul semnat pe 19 aprilie între Kosovo și Serbia privind uh, normalizarea relațiilor între aceste două, Comisia va pune la dispoziție fonduri suplimentare în favoarea punerii în aplicare acestui acord. Având în vedere că este un dialog încă în curs, trebuie să um, facem o evaluare a acesteia și să vedem cum putem um, oferi un sprijin țintit cât mai eficace. Dați-mi voie să răspund la câteva din observațiile făcute. Cred că una din întrebări s-a referit la investițiile Uniunii în Kosovo, și anume dacă se întrevede luminița de la capătul tunelului. După cum puteți observa din uh, rapoartele noastre anuale, știți că la ora actuală Kosovo poartă un dialog cu Serbia și Uniunea Europeană a luat o hotărâre și anume că Kosovo e pregătit pentru a deschide discuțiile referitor la un mandat pentru un acord de asociere și uh, stabilitate. S-au produs schimbări semnificative în această țară, de când uh, Uniunea Europeană s-a implicat. Într-adevăr, sunt de acord, mai există multe provocări și noi, la Comisie, facem tot ce ne stă în putință pentru a sublinia aceste provocări și pentru a le aduce la, în atenția autorităților. Uh, deci cred că se vede luminița de la capătul tunelului și cred că cea mai bună modalitate de a ajunge la acea luminiță este să continuăm angajamentul constant și puternic. În legătură cu întrebarea privitoare la instituțiile naționale de audit, este adevărat că, dat fiind, dată fiind situația specială și faptul că aceste instituții de-abia au fost înființate, funcția de audit a fost una dintre uh, cele uh, înființate în cadrul uh, supravegherii interimare pentru independență și acum de-abia se creează instituțiile și capacitățile de care este nevoie. E o situație specială, dar nu unică în Balcanii de Vest. Muntenegru de asemenea, se folosește uh, moneda euro și evident că problema trebuie abordată pe măsură ce țara se pregătește să îndeplinească condițiile de aderare, dar asta este situația din teren. Uh, în a fost și o întrebare în legătură cu Mă iertați, e suficient ce am spus până acum? Nu, nu știam dacă ați terminat sau nu. Mai am doar un singur lucru de spus în legătură cu prioritizarea asistenței și sprijinului. Cum selectăm proiectele propuse pentru finanțare și vreau să vă spun că ne pregătim pentru lansarea IPA 2 și cred că suntem foarte conștienți de nevoia de a consolida legătura dintre prioritățile politice și asistența strategică, finanțarea strategică. Aceste lucruri vor figura în uh, documentul privind strategia de țară care va fi adoptat în uh, curând și care va clarifica, sper, uh, preocupările membrilor comisiei dumneavoastră. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor și acum vă stau la dispoziție pentru a răspunde la alte întrebări. Mulțumesc. Acum dau uh, uh, cuvântul domnului De Vries din partea curții uh, de audit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această foarte utilă, bine informată și detaliată discuție, dezbatere. Și am să mă refer la câteva puncte atinse aici. În primul rând, uh, Domnul Frankensteiner a întrebat ce poate face Uniunea Europeană mai bine. Există mai multe exemple în raportul curții și aș vrea să subliniez unul dintre ele în această etapă care se referă la EULEX. Nu atât la EULEX în sine, ci la EULEX ca exemplu de felul în care Uniunea Europeană tratează aceste intervenții în, crize, în situații de criză severă am uh, constatat că statele um, membre au furnizat mai puține resurse EULEX decât au promis și, în al doilea rând, că atunci când uh, oficialii au fost detașați din statele membre, uh, acest lucru s-a făcut pe perioade foarte scurte nu vom rezolva problema, problema atât de complicată a unui stat precum Kosovo dacă nu ne implicăm pe uh, intervale mai lungi. Deci uh, asta este una dintre probleme. Uneori uh, lipseau uh, uh, aptitudini esențiale pentru persoanele detașate. Atunci când uh, trimitem acești oameni acolo, trebuie să fim conștienți că ei vor lucra în calitate de consilieri ai unor înalți oficiali și dacă nu sunt bine pregătiți, nu vor fi luați în serios s-a constatat și o lipsă de flexibilitate, în sensul că EULEX nu poate să realoce personalul, ci trebuie să ceară permisiunea statului membru din care provine persoana respectivă pentru, acel, pentru a-l uh, realoca. Și cred că în acest sens se creează mai multe dificultăți, uh, nu numai pentru EULEX, dar și pentru NATO și CAFOR în uh, Kosovo. Iată câteva exemple concrete pentru uh, dumneavoastră. Din uh, păcate, nicio Niciuna din aceste probleme nu a fost uh, rezolvată de Consiliu. Vă reamintesc de rezoluția Consiliului din 18 februarie, punctul 4, unde se spune că trebuie să căutăm uh, noi căi de acțiune uh, deci nu se spune practic nimic în legătură cu aceste constatări ale curții, ci se vorbește doar în termeni generali. În legătură cu progresele din Kosovo și cât va mai fi nevoie de sprijin financiar, sigur că în primul rând e vorba de o chestiune de natură politică, iar curtea nu poate răspunde decât foarte modest la aceste întrebări. Însă, v-aș uh, uh trimite atenția către alineatul 30, uh, unde se spune că situația privind crima organizată din Kosovo nu s-a modificat uh, semnificativ din 1999 încoace. Asta este constatarea Uniunii Europene și uh, nu știu dacă Uniunea Europeană poate să spună că a înregistrat un succes uh, acolo prin implicare. Putem să selectăm oare proiectele cele mai potrivite pentru finanțare. Tocmai am auzit adinauri că avem un document în lucru privind noua strategie de țară care se va referi și la asistența financiară. Evaluarea curții, așa cum am spus, este că în mai multe privințe Comisia a selectat până acum proiecte bune de asistență tehnică. Problema, întrebarea este dacă aceste proiecte au avut uh, impact suficient pentru a modifica situația din teren. S-a redus criminalitatea? Analiza curții este că pentru că, să, ca să se întâmple așa ceva este nevoie de mai multe instrumente și nu doar de uh, asistență financiară. Avem nevoie de un uh, dialog politic și de condiții pe care să le impunem, pentru că lucrurile nu sunt doar de natură tehnică, ci și de natură politică. Uh, Curtea menționează trei domenii în special și aici ajung la întrebarea uh, doamnei Gessler. Putem să ne specificăm prioritățile. Curtea constată că în lupta împotriva corupției Kosovo are trei instituții cu atribuții care se suprapun. Atunci când discutăm uh, uh, prioritățile pe care le avem în Kosovo, modificarea acestor trei uh, instituții nu este printre priorități. De asemenea, există trei uh, organisme publice care se ocupă de achizițiile publice. Pentru a modifica acest sistem, e nevoie ca acest lucru să figureze între prioritățile Uniunii. De asemenea, s-a constatat o interferență a politicului în justiție, dar, iarăși, această temă nu figurează între prioritățile Uniunii Europene. Uh, și poate că e bine ca Parlamentul să se gândească la aceste lucruri. Alinatul 11 din raportul domnului Von deja se concentrează asupra fixării de priorități și vă puteți uh, gândi și la includerea acestor aspecte. În legătură cu întrebarea domnului Rubic privind proiecte și obiective în domeniul agricol, uh, în domeniul uh, sănătății, nu vă pot răspunde pentru că nu au făcut obiectul auditului. Și a mai fost o întrebare foarte importantă în legătură cu gestiunea financiară în Kosovo. S-au făcut progrese pentru că au existat proiecte de sprijin pentru autoritățile de audit din Kosovo. Lucrurile sunt conduse acolo de un domn din Suedia care este bine văzut. Calitatea rapoartelor privind uh, agenția de audit din Kosovo s-a îmbunătățit Problema este că rapoartele acestea nu sunt întotdeauna luate în serios de Parlamentul Kosovar, mai ales atunci când e vorba de probleme sensibile, precum uh, achizițiile publice. Iată deci că o parte dintre problemele din Kosovo sunt tehnice și pot fi abordate de comisie, altele sunt de natură politică și trebuie abordate la alt nivel. Mulțumesc, domnule președinte, și în continuare aștept cu interes uh, rezultatele Uh, dezbatere privind raportul domnului Vot pe această importantă rezoluție. O a doua rundă acum de discuții, mai am doar 5 uh, minute în jur de. Colega Aina Creslă vrea Doresc să ia cuvântul și apoi am aici un reprezentant al uh, Serviciului de Acțiune Externă și apoi mai dau cuvântul raportorului. Doamne Gresle, vă rog. Îmi cer scuze, dar am senzația de deja vu. Mi se pare că toate astea le-am mai auzit odată. Ce ne-a prezentat comisia, dialogul structurat, că acum uh, vrem să punem în aplicare o nouă etapă și deci toate se vor rezolva, noile strategii care tot vor rezolva toate problemele. Bun, eu m-am săturat de astfel de povești. Vreau să atrag atenția asupra faptului că vechile probleme sunt cele noi și noile probleme sunt cele vechi. Deci eu cred că reprezentantul special în Kosovo nu cred că va face uh, atât de multe lucruri noi. Sau dacă da, atunci aș dori să văd un document în care să fie trecute toate îmbunătățirile care au loc. Și vreau să păstrez acest document uh, vreme de 2 ani, astfel încât peste 2 ani să pot să vă uh, pun sub nas. Deci, uh, o, un document în care să se scrie care sunt uh, îmbunătățirile pe care le va aduce reprezentantul special în Kosovo. Asta e prima rugăminte. Și a doua rugăminte. Nu știu care sunt costurile de personal ale EULEX și dacă ele sunt uh, incluse în defalcarea din raportul Curții de Conturi la punctul 15 al raportului, dacă costurile de personal ale EULEX sunt cuprinse aici. Nu știu dacă statele membre plătesc aceste costuri sau nu și aș dori să primesc lămuriri. Și atunci când Comisia spune, da, am reușit să obținem ceva prin modificarea, uh, prin acordul cu Serbia, dar noi am plătit un preț foarte ridicat uh, uh, la începutul um, primirii Serbiei ca stat candidat și eu cred că dacă am fi făcut acest lucru mai repede, s-ar fi ajuns mai repede și la un acord. Și vreau să rog pe domnul uh, De Fris, uh, să ne transmită aceste recomandări pe care le prezentat și pe care eu nu le găsesc în raportul de conturi. Dacă cumva am uh, dat prea repede paginile, spuneți-mi, vă rog, unde anume le găsesc. Dacă nu se găsesc în raport, aș dori să le primim, pentru că sunt uh, importante recomandările și, de fapt, ele ar trebui să fie cuprinse în raport. Și o altă chestiune care privește și următorul raport. Vreau, domnule președinte, să propun să invităm Consiliul să dezbată cu noi, să intre în dialog cu noi cu privire la modul în care ar trebui să procedăm pe viitor în acest uh, raport. Haideți să folosim acest raport ca prilej să invităm Consiliul pentru a discuta împreună și să vedem care sunt învățămintele care trebuie trase din această experiență. Așteptăm până când Consiliul își termină um, dezbaterile și apoi dorim ca președinția lituaniană să vină și să discute cu noi și să ne punem de acord cum anume procedăm pe viitor, pentru că nu vreau ca peste 2-3 ani să ne trezim în aceeași situație ca și astăzi și după aceea să auzim aceleași povești. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Harbour, din partea Serviciului de Acțiune Externă. Da, mulțumesc. ca și comandant pentru operațiile civile de la SAE, sunt responsabil pentru uh, conducerea uh, și monitorizarea de zi cu zi a cele mai mari misiuni în Kosovo. Suntem de acord cu mare parte din concluziile raportului Curții de Conturi. De fapt, salutăm uh, o parte din acestea, nu suntem de acord cu altele, ceea ce puteți să citiți în anexă. Dar vreau să vă spun că în uh, dezbaterile noastre contradictorii am reușit să eliminăm multe dintre dezacorduri. Am observat și această atmosferă generală de nemulțumire față de ceea ce s-a obținut în Kosovo. Dați-mi voie să vă reamintesc câteva chestiuni de bază. În primul rând, din 1899, uh, când Milošević a schimbat cursul politicii în Kosovo și 1990, când a avut loc războiul, Kosovo a rămas undeva în subteran. Uh, democrația s-a dezvoltat în subteran, dar și foarte multe structuri uh, criminale. E o societate, societatea din Europa care are cea mai mare organizare a societății în subteran. De aici am plecat. În 1999 uh, ONU a preluat frâiele, iar noi doar după independență. Deci noi suntem acolo în cadrul pilonului 4 al misiunii Un Mic, și suntem acolo din 2008 doar, ca misiune uh, propriu-zisă a Uniunii Europene. A doua problemă este următoarea. Este o misiune fără precedent ca dimensiune, este cea mai mare, mănâncă jumate din resursele noastre și este specială pentru că este singura misiune executivă, ceea ce înseamnă că ne-am asumat funcții executive ale guvernului kosovar. Avem judecători, de exemplu, care pronunță sentințe pe baza dreptului kosovar, ceva ce nu am mai făcut niciodată. Trebuie sigur să reflectăm dacă e bine să o mai facem pe viitor, dar în orice caz este o provocare fără precedent. Următoarea problemă este că cinci dintre statele membre nu recunosc Kosovo ceea ce are o mare importanță practică. De exemplu, când vorbim despre legătura dintre securitatea internă și externă menționată de domnul De Vries. Kosovo nu are acces direct la Interpol, de exemplu. Noi găsim modalități să ne descurcăm, dar sigur că este împiedicată uh, buna cooperare cu Kosovo în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate. Eu cred că totuși facem o treabă destul de bună, dar lipsa recunoașterii este o problemă. Și ultimul Uh, lucru pe care vreau să-l menționez. Tensiunea naturală care există între suveranitate și uh, funcțiile executive ale misiunii. Kosovarii vor să scape de noi, pentru că ne percep ca pe o ingerință în suveranitatea lor. Iar noi credem același lucru. Ei trebuie să devină independenți pentru a învăța să înnoate în apa rece și să nu se bazeze pentru totdeauna pe asistența noastră. Dar Asta înseamnă, și aici e dilema mare, uh, va trebui să lăsăm la un moment dat, să plecăm și să lăsăm o parte din treabă nefăcută. Și, uh, sigur, în iunie, va, uh, anul viitor, va fi momentul în care se așteaptă marea schimbare și va trebui să ne gândim foarte serios cum anume plecăm din Kosovo și cum ne protejăm mai bine interesele noastre, de exemplu, securitatea internă. Și acum dați-mi voie să Mă refer la recomandări. Indicatorii concreți pentru statul de drept. Într-adevăr, există foaie de parcurs pentru vize, studiul de fezabilitate pentru acordul de stabilizare și asociere. Există, de asemenea, indicatori interni ai emisiunii noastre și există un consiliu de punere în aplicare a statului de drept uh, împreună cu autoritățile din uh, Uh, Kosovo. Toți acești indicatori, în engleză benchmarks, uh, deja uh, sunt, fac situația foarte dificilă. Apoi, achizițiile civile și um, achizițiile publice și procedurile acestora. Într-adevăr, um, statele membre se implică mult prea mult în microgestiune și regulile în materie de achiziții publice care se aplică bine undeva în uh, statele Uniunii Europene, nu se aplică foarte bine unei astfel de misiuni uh, care funcționează în ritm accelerat, cum e EULEX. De asemenea, au observat progrese în uh, uh, înțelegerea dimensiunii de criză în uh, normele de achiziții publice și suntem recunoscători. Și, într-adevăr, cum a spus domnul De Vries, da, există corupție. Uh, am învățat să ne descurcăm și avem probleme cu personalul. Personalul judiciar este insuficient. Personalul militar e ok. Poliția, polițiștii trebuie scoși de la locul de muncă pentru a primi formare și respectiv polițiștii pe care îi trimit statele membre, sigur, trebuie scoși din posturile lor și deci înțelegem că statele membre au dificultăți în furnizarea de personal. Știm că sunt constrângeri în statele membre și știm ce vă spune autoritățile dacă le veți interpela. Apoi, personalitatea juridică o chestiune foarte importantă pentru toate acțiunile externe. Bun, nu vom avea personalitate juridică, dar vom avea competențe juridice. Așa cred că se va soluționa uh, problema și cred că e bine. Apoi, biroul Uniunii Europene de la Priștina, în urma dialogului, cooperăm acum îndeaproape, cooperam și până acum, dar acum mai îndeaproape. Dialogul și începutul uh, punerii în aplicare măsurilor um, duc la progrese în Kosovo, pentru că Kosovo până acum era o gaură neagră și totuși încet, treptat, reușim să um, avem controlul asupra structurilor instituționale. Și eu cred că e un progres enorm. Da, statul de drept uh, a fost, deci, subiectul cel mai important. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Harbour. Dezbaterea arată faptul că noi luăm în serios situația din Kosovo. Mai am doi colegi care doresc să ia cuvântul, dar vreau să vă reamintesc tuturor că avem uh, timp limitat la dispoziție, doar în această dimineață. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu pot să fiu succent, dragi colegi. Uh, împreună cu coordonatorii și cu ceilalți colegi am discutat foarte mult despre raporturile Curții de Conturi care ar merita uh, și niște rapoarte din proprie inițiativă. Și acum îmi dau seama clar dat fiind că ne apropiem de sfârșitul mandatului nostru și mai avem treabă de făcut, uh, dosare de încheiat până la sfârșitul uh, legislaturii, îmi dau seama că până la alegerile europene nu vom mai putea să ne ocupăm de alte lucruri. De aceea nu uh, depun acum o cerere formală, dar dată fiind dezbaterea, um, dată fiind durata, aprofundarea, uh, um, um, profunzimea implicării noastre în Kosovo și a uh, interesului nostru, într-adevăr trebuie să ne întrebăm foarte serios ce putem face. Îmi dau seama, ok, nu putem să facem un, pro, un raport din proprie inițiativă în această legislatură, dar cât de repede posibil, după ce începe mandatul noului Parlament, cred că ar trebui trecut un astfel de, făcut un astfel de raport. Și mă alătur ce a spus doamna Gresle. Da, întrebarea doamnei Gresle a rămas fără răspuns. Domnule de Fris, pot să vă rog să răspundeți? Într-o singură uh, propoziție, domnule președinte. În primul rând, dacă costurile salariilor sunt plătite de statele membre, dacă ele sunt uh, incluse pe, în raportul nostru, răspunsul este nu. În al doilea rând, a doua întrebare, unde poate doamna Gresle să găsească uh, chestiuni legate de corupție, ingerință politică și uh, alte chestiuni, poate să le găsească în uh, alineatele 52, 53 și 65 din raport. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea pe care am purtat-o reflectă importanța acestui subiect și vreau să mulțumesc uh, colegilor, uh, de asemenea reprezentanților Comisiei și Curții de Conturi pentru prezența și contribuția la dezbatere. E clar că s-au făcut progrese în anumite domenii, însă e nevoie în continuare de progrese mult mai importante. Și cred că în urma discuției, cred că trebuie să clar ce anume trebuie făcut pentru a aceste progrese. Unii colegi s-au referit la problema capacității. Într-adevăr, o parte din finanțarea de preaderare ar trebui să fie cheltuită pe îmbunătățirea capacității țării respective. Întrebarea este cât de bine sunt utilizate aceste fonduri. Și aici e problema personalului, de asemenea uh, problema unei mai bune coordonări între Kosovo și între organismele Uniunii Europene de acolo, dar mă bucur să aflu din partea Comisiei că simt uh, că, într-adevăr, coordonarea funcționează mai bine. Recomandarea mea de la punctul 3 recunoaște faptul că s-au făcut puține progrese în lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Cred că um, toți colegii au fost de acord pentru că au spus acest lucru. Um, o parte dintre recomandările mele tocmai abordează uh, Uh, măsuri pentru a îmbunătăți situația. Deci e important să identifici problemele, dar e foarte important să identifici și soluții, să găsești modalități uh, de a găsi și de a pune în aplicare soluții pe viitor. Și acestea, aceasta este ideea în recomandările mele. Cred că am reușit să ne facem o idee destul de bună cu privire la ceea ce ar trebui făcut pe viitor. Curtea a menționat uh, lipsa de protecție a martorilor, ingerința politică în sistemul judiciar, faptul că recomandările nu sunt puse în aplicare de politicienii locali și nevoia pe viitor a unui sistem de achiziții publice mai bine integrat. Întrebarea este cum putem să ne asigurăm că aceste lucruri se vor întâmpla pe viitor. Și de aceea cred că ideea unor stimulente politice pentru politicieni, dar și pentru alte instituții, ar fi foarte bună pentru a putea uh, atinge unele dintre obiectivele menționate. Și printre aceste stimulente se numără acordul de stabilizare și asociere și liberalizarea vizelor. Eu sunt sigur că politicienii locali, mai ales, și-ar dori foarte mult uh, să aibă um, acordul de liberalizare a vizelor pentru cetățenilor și asta ar fi o pârghie pe care Uniunea Europeană ar putea o folosi în negocierile pe viitor. În orice caz, mesajul este uh, că o parte dintre probleme rămase pot fi rezolvate numai cu voința politică a decidenților din țară de a face aceste lucruri. Și deci, dacă vrem să ne asigurăm că se fac progrese pe viitor, poate, într-adevăr, ar fi bine să elaborăm din partea comisiei noastre un raport de proprie inițiativă, uh, așa cum a spus uh, colegul Galer. Mulțumesc încă o dată colegilor pentru contribuție. Mulțumesc! Așadar, se încheie dezbaterea la punctul 3 de pe ordinea de zi și trecem direct la punctul 4, raportul special al Curții de Conturi E vorba de eficacitatea finanțării acordate din Fondul Social European pentru lucrătorii în vârstă. Din nou, raportorul este Derek Vaughan. Reprezentantul Curții de Conturi responsabil este Lazarus Lazaru. Îi urăm bun venit în comisia noastră și dau cuvântul, în primul rând, raportorului pentru introducere. Vă rog. The rapporteur has the floor, please. Uh, thanks uh, uh, again, Chair. Um, I think... Um... Mulțumesc Cred că toți colegii sunt de acord că Fondul Social European reprezintă un program important pentru Uniunea Europeană. Între 2007 și 2013 s-au alocat peste 75 de miliarde de euro pentru FSE și cred că colegii sunt de acord cu faptul că lucrătorii în vârstă devin o parte importantă a forței de muncă. Mai precis cei cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani. Cam 45% dintre aceștia sunt șomeri. Este foarte greu să vedem ce fonduri s-au alocat pentru a crește ocuparea forței de muncă în rândul lucrătorilor în vârstă în cadrul perioadei actuale de programare. S-a spus că acești lucrători în vârstă sunt incluși în alte programe specifice nu există programe țintite doar uh, pentru persoanele, pentru lucrătorii în vârstă. În raportul său, Curtea de Conturi identifică niște deficiențe la nivelul statelor membre, precum cele menționate anterior. De pildă, e foarte greu ca statele membre să identifice acele măsuri sau programe care să fie țintite special înspre lucrătorii în vârstă. De asemenea, uh, nu s-au pus în aplicare instrumentele necesare pentru a furniza informațiile relevante. De asemenea, e o problemă și în ceea ce privește definiția lucrătorilor în vârstă. Tratatul uh, spune că fiecare stat membru are o definiție proprie. Unele state membre au spune că e vorba de cineva cu vârste peste 45 de ani, un alt stat membru spune că e vorba de o persoană cu vârstă peste 50 de ani, un altul că e vorba de cineva cu vârste peste 55 de ani. Deci nu există o definiție unitară. Curtea de Conturi a identificat uh, și uh, deficiențe în ceea ce privește abordarea comisiei. Comisia se tinde să se concentreze asupra gestiunii financiare mai degrabă decât asupra monitorizării și evaluării. Se dorește, în principal, să se reducă impactul erorilor financiare. Curtea de Conturi vine cu niște recomandări uh, pentru comisie spunând că obiectivele ar trebui să fie definite clar, poate ar trebui stabilite niște jaloane intermediare. De asemenea, se propune ca fiecare stat membru să proiecteze mecanisme de monitorizare și evaluare care să evalueze performanța acestor proiecte. Și eu vin cu niște observații și niște propuneri. În primul rând, uh, salut recomandările făcute de Curtea de Conturi și pun accentul că perioada de programare 2014-2020 ne oferă ocazia să ne concentrăm mai bine asupra performanței, asupra rezultatelor. Aș spune că statele membre ar trebui să fie încurajate în acest sens, să se asigure că programele pe care le elaborează, proiectele redactate de candidați, trebuie de asemenea analizate din punctul de vedere al performanței, pentru a ne asigura că ne atingem obiectivele fixate. Aș propune de asemenea măsuri suplimentare care s-ar putea referi la uh, niște obiective, la niște indicatori care să asigure și să permită monitorizarea progresului. Pentru a măsura eficacitatea cheltuielilor din cadrul FSE țintite înspre lucrătorii uh, în vârstă, aș spune că e foarte greu, pentru că nu există proiecte special destinate acestora. Însă, începând din 2014, începe o nouă perioadă de programare și trebuie să profităm de această șansă pentru a ne asigura că fondurile uh, vor fi bine cheltuite în uh, ceea ce privește lucrătorii în vârstă, dar nu numai. Uh, de pildă și când privim echilibrul de gen, ar trebui să ne concentrăm asupra reintegrării femeilor în câmpul muncii, pentru că nu există măsuri țintite în acest sens și e greu să măsurăm reintegrarea acestora în câmpul muncii. Putem evalua performanța așadar în ceea ce privește femeile, lucrătorii în vârstă și alte grupuri țintă Așa ar trebui să facem acest lucru. Da, mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru observațiile sale introductive. Dau acum uh, cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnului Lazaru. Vă rog. Honorable Chairman and members of the Committee on Budget. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, este o onoare pentru mine să vă prezint raportul special al Curții de Conturi cu numărul 25 din 2012 menit să monitorizeze eficacitatea cheltuielilor din cadrul uh, Fondului Social European pentru lucrătorii în vârstă. Domnul Derek von deja a spus multe lucruri pe care doream să le aminte și eu, așa că prezentarea mea va fi destul de succintă. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc raporturului. Dânsul a subliniat toate punctele cheie uh, subliniate și de Curtea de Conturi, și anume inconsistența definiției lucrătorilor în vârstă, absența datelor cantitative, lucru care îngreunează creionarea unui context specific național, faptul că nu există o uh, orientare specifică între, eh, înspre lucrătorii în vârstă, lucru care îngreunează cuantificarea fondurilor alocate în vederea creșterii ocupării forței de muncă în rândul lucrătorilor în vârstă, de asemenea lipsa unor indicatori fiabili pentru a evalua eficacitatea măsurilor destinate acestui grup. Curtea de conturi salută raportul domnului Von, sprijină recomandările acestuia și invită statele membre să țină cont de latura de performanță când elaborează și aprobă proiectele pentru următoarea perioadă de programare. De asemenea, invită Comisia să se asigure că statele membre prezintă și raportează informații fiabile și coerente în, până în perioada actuală de programare, factorii de decizie nu au putut să evalueze impactul fondurilor um, alocate lucrătorilor în vârstă. Este un lucru îngrijorător pentru că această categorie și această categorie de vârstă a fost identificată în documente importante precum strategia de la Lisabona și Europa 2020 ne îngrijorează în plus pentru că, deși domeniul de aplicare a acestui uh, audit a fost limitat la uh, lucrătorii în vârstă și finanțarea acordată prin FSE, același lucru se întâmplă și pentru alte categorii care beneficiază de finanțare din cadrul FSE. După cum a spus și domnul Von, de altfel, o serie din uh, deficiențele identificate referitoare la programul de monitorizare, printre altele, au fost identificate uh, de curte de Conturi în raportul cu numărul 17 din 2009, și anume pregătirea vocațională pentru femei. Acesta s-a referit uh, la perioada anterioară de programare 2000-2009. În contextul actual de criză economică și financiară, conceptul de plus valoare europeană este cu atât mai important și eficacitatea politicilor europene devine un factor tot mai uh, dominant pentru că, cu mai puține fonduri, trebuie să atingem mai multe obiective. Șomajul crește în cadrul uh, tuturor categoriilor de vârstă, mai ales în ceea ce privește tinerii. Iată de factori de care ar trebui să ținem cont în elaborarea de politici. Vă mulțumesc, mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc, domnule Lazaro dau cuvântul colegilor pentru întrebări. Colegul Baltitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad klaus... Mulțumesc. În primul rând, am impresia că se vorbește doar de competențele statelor membre și de lipsa de voință sau de capacitate la nivelul acestora. Cred însă că e o problemă mult mai amplă, mult mai complexă. E clar că eforturi doar din partea statelor membre nu vor fi suficiente. Raportorul și reprezentantul Curții de Conturi au pus accentul asupra absenței unor date fiabile și fără acestea din urmă nu putem vorbi de un sistem funcțional. 75 de miliarde de euro reprezintă o sumă considerabilă. un bloc asemănător a fost alocat uh, și în cadrul viitoarei perspective financiare. Am spus deja că statele membre nu oferă date fiabile și din acest uh, motiv nu punem în aplicare măsurile necesare. Și s-ar putea să continuăm pe această cale. Cred că e nevoie ca Comisia Europeană să uh, vină cu niște jaloane pentru a compara progresul sau absența progresului uh, în statele membre și, după cum spuneam, aceste date ar trebui să poată fi comparate. Sunt de acord cu cele spuse deja, raportorul a vorbit deja de fiabilitatea datelor și cred că acest aspect ar trebui să beneficieze de mai multă atenție într-un raport viitor. Mulțumesc! Doamna Greslem. Vă mulțumesc. Colegii au abordat deja, din fericire, o parte din punctele pe care doream să le ridic și eu. Aș dori să știu care este, din perspectiva Comisiei, uh, situația cu programele viitoare. Dacă ne vom confrunta și în viitor cu absența unui raport sau cu absența unor informații referitor la anumite grupe, importante, pentru că astfel orice încercare uh, de a constata ce face Uniunea Europeană, de pildă în privința combaterii șomajului în rândul tinerilor, uh, e vorba de aspecte pe care ar trebui să le putem cuantifica și dacă datele furnizate nu sunt corecte, ar trebui să putem să atragem atenția asupra acestui lucru. Mulțumesc. Mai există persoane care doresc să ia cuvântul? Da, colegul Rubic. Întrebarea mea se referă la posibilitățile de informare care există în acest domeniu, tocmai în ceea ce privește lucrătorii în vârstă, acolo unde există acel sistem de pensii pe mai mulți piloni, cum Uh, se pot combina aici drepturile de pensie și contribuțiile acestora. Da, mulțumesc. Uh, acum am să dau cuvântul comisiei. Este prezent șeful unității referitor la programarea financiară, doamna Eliș. Da, mulțumesc, bună dimineața. Dați-mi voie să încep prin a face câteva observații și, de asemenea, până a încerca să vin cu niște răspunsuri la întrebările ridicate. primul rând, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru buna cooperare în uh, ceea ce privește acest raport. Într-adevăr, suntem de acord că avem nevoie de uh, o orientare înspre rezultate și înspre performanță. Într-adevăr, în actuala perioadă de programare, Există instrumente de monitorizare care ne permit uh, să identificăm unde apar devieri și când apar aceste devieri să facem corecții. Dar e adevărat că mecanismele de care dispunem pentru a evalua rezultatul concret al finanțării FSE pentru grupuri specifice este limitat. În plus, uh, Comisia și statele membre desfășoară evaluări țintite. Am propus promovat uh, deja o serie de evaluări în cadrul acestei uh, perioade de programare pentru a monitoriza impactul măsurilor finanțate de FSE. Actualul cadru de reglementare cere statelor membre să vină să raporteze doar în ceea ce privește caracteristicile specifice ale persoanelor. Iată de ce în viitoarea perioadă de programare ne-am orientat mai mult înspre strategie și am alocat de asemenea investiții specifice pentru programele uh, menite să sprijine uh, o îmbătrânire activă și sănătoasă. În viitoarea perioadă de programare am identificat o serie de puncte care ne vor permite să ne orientăm mai bine înspre rezultate. Am pornit de la evaluarea ex ante, care ar trebui să evalueze relevanța indicatorilor propuși, dacă obiectivele sunt realiste. În ceea ce privește FSA, avem un set de indicatori comuni care vor fi folosiți de toate statele membre și care ne vor permite să obținem rezultate comparabile de-a lungul Uniunii Europene. Aceste, acești indicatori se vor baza pe rezultate și pe performanță. Am uh, lucrat îndeaproape cu statele membre pentru a pune în aplicare acest set comun de indicatori și am elabora de asemenea un set de îndrumări pentru aplicarea acestora. Am introdus uh, și o valoare de referință și un mecanism de stabilire a obiectivelor pentru acești indicatori. Comisia crea de asemenea un cadru de performanță cu obiective și jaloane intermediare care, dacă nu sunt atinse, vor declanșa un mecanism de sancțiuni. Credem că în viitoarea perioadă de programare există instrumentele necesare pentru a permite o mai bună proiectare, dar și o mai bună evaluare a performanței programelor operaționale. Dați-mi voie să subliniez că o parte din aspectele amintite se află încă uh, Um, fac încă obiectul negocierilor în curs între colegislatori și vom putea vedea doar în lunile care urmează dacă aceste elemente se vor regăsi în regulamentul viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul curții de conturi pentru un răspuns și după aceea raportorului pentru câteva observații finale. Domnul Lazaro, da, vă mulțumesc, domnule președinte, nu am uh, alte observații. Doream doar să vă spun că suntem mulțumiți de faptul că observațiile și recomandările raportului nostru vor duce la o mai bună aplicare a politicilor orientată înspre rezultate, cu uh, rezultate mai concrete. Mulțumesc, Derek, ai cuvântul. Thanks, Chair. I'll try to be brief uh, as, as well. I think, uh... Mulțumesc, am să fiu concis. Cred că suntem cu toții de acord că ar fi util să măsurăm performanțele și eficiența cheltuirii banilor, mai ales în privința anumitor grupuri, dar trebuie să recunoaștem că nu e întotdeauna foarte ușor să facem acest lucru pentru că proiectele de a readuce oamenii la lucru nu sunt uh, țintite asupra unor grupuri uh, specifice, ci asupra populației în general, uh, femeile, bătrânii. Și a... sperăm că următorul program va fi mai uh, bine concentrat pe eficiența finanțării cheltuirii, uh, și cheltuirii fondurilor uh, sociale europene. Am auzit despre condiționalitățile ex ante și mm, cadrul de performanță care va include ținte, obiective și uh, puncte de control ca să avem o mai bună predictibilitate asupra eficienței acestor uh, programe. Trebuie să ne asigurăm că aceste programe sunt eficiente și trebuie să monitorizăm această eficiență sunt sigur că sunteți de acord cu mine. Uh, încă o dată vreau să mulțumesc în final colegilor pentru contribuții, comisiei pentru contribuția sa și de asemenea curții de audit pentru raportul său. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc, mulțumesc raportorului, membrilor Curții de Conturi și reprezentanților Comisiei. Putem încheia astfel cu punctul 4, trecem la punctul 5, raportul special al Curții de Conturi, și anume finanțarea acordată în cadrul măsurilor structurale pentru proiectele de infrastructură de gestionare a deșeurilor municipale. Dacă aceasta contribuie cu eficacitate la îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deșeuri. Raportor este Teodor Schilakakis și reprezentantul Curții de Conturi este domnul Mazaru. Dau cuvântul uh, domnului Schilakakis. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În 2010, fiecare cetățean a generat în jur de 500 de kilograme de deșeuri municipale, ceea ce are un uh, efect uh, negativ din punct de vedere al mediului, dar dacă este gestionat uh, cum trebuie, aceasta este o oportunitate economică. Din 2000 până în 2013, în cele două perioade de programare, contribuția UE la infrastructura de gestionare a deșeurilor s-a ridicat la 10-11 miliarde și obiectivul uh, acestui audit al curții a fost de a evalua eficiența acestor măsuri de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și infrastructura necesară. Ne-am concentrat asupra 8 regiuni din, 7, din 4 state membre, am analizat 26 de proiecte. Constatările noastre demonstrează Uh, performanțe destul de slabe în general, medii sau slabe. Din șapte uh, uzine de prelucrare mecanică, doar una uh, contribuia la eliminarea unor gropi de gunoi. O, una dintre acele facilități nu era funcțională. Patru din șapte uzine de compostare se mm, găsea sub uh, ținta, de, uh, ținta proiectată în opt uh, regiuni cantitatea totală a deșeurilor trimise spre depozitare finală varia între 31 și 55% drept urmare a tratării ineficace a acestor deșeuri și în niciuna dintre cele opt regiuni incluse în eșantion autoritățile competente nu au măsurat succesul campaniilor de informare și nici nu au definit de la bun început ținte măsurabile. Deci, uh, constatațiile curții, curtea a făcut, uh, apropo, o treabă foarte bună, dar crede că concluziile sunt îngrijorătoare și aruncă o umbră de îndoială asupra eficienței uh, măsurilor Comisiei și măsurilor luate de statele membre în administrarea deșeurilor. Fac apel la Comisie să, și, la, și Curtea face apel la Comisie să raporteze care sunt motivele care au dus la această situație și cum își propune să îmbunătățească lucrurile substanțial pe viitor. De asemenea, cred că auditul de performanță s-a dovedit foarte util și este păcat că acest Parlament nu a făcut din aceste rapoarte speciale o componentă principală a interesului nostru, pentru că Parlamentul trebuie să se intereseze numai de cheltuirea banilor, ci și de eficiența cheltuirii banilor. În acest sens nu facem destul de multe, așa cum arată și acest raport special. Din păcate, mi-e teamă că toate aceste observații nu își vor găsi calea către plenară și către uh, cetățenii europeni, către votanții noștri. Vă mulțumesc, domnule Schilacachis. acum cuvântul domnului Lazaru. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, membri ai Comisiei de Control Bugetar, este plăcerea mea să vă prezint uh, raportul special numărul 20 din 2012 o evaluare a felului în care fondurile structurale din proiecte municipale au fost folosite în mod eficient pentru a atinge obiectivele de administrare a deșeurilor Raportorul domnul Teodorus Schilakakis prezintă o imagine completă a raportului curții care, uh, ceea ce face ca prezentarea mea să fie foarte concisă. Curtea este mulțumită că domnul Schilafraki s-a ocupat de acest uh, raport și susține concluziile sale. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului Schilakakis pentru interesul pe care l-a arătat acestui raport. Așa cum a arătat domnul Schilakakis, Raportul arată că în aproape toate regiunile selectate s-au registrat unele îmbunătățiri în administrarea deșeurilor eficiența uh, finanțării îns, fiind însă afectată de uh, slaba implementare a măsurilor de sprijin și de respectarea uh, nu prea coerentă a um, indica indicatorilor europeni. Doar 25% dintre regiunile alese au atins obiectivele politice europene și au uh, reușit să înființeze și să aplice măsuri uh, eficiente din punct de vedere administrativ. Comisia nu a încurajat uh, măsurile de sprijin, în, nu a luat în considerare măsurile de sprijin atunci când a evaluat aceste proiecte. Activitatea de audit a identificat însă și bune practici care au avut ca efect recomandări practice de îmbunătățire a situației situației care au fost uh, menționate de raportor în documentul său. Eu am să enumăr doar trei recomandări pe care le considerăm importante. În primul rând, statele membre trebuie să se concentreze pe colectarea separată a deșeurilor și să folosească instrumente economice în uh, gestionarea deșeurilor pentru a preveni um, um, pentru a preveni împrăștierea deșeurilor și pentru a încuraja reciclarea. Comisia trebuie să contribuie la uh, susținerea statelor membre în uh, implementarea principiilor uh, mai sus menționate și Consiliul și Comisia ar trebui să conecteze sprijinul financiar de respectarea obiectivelor de politică în domeniul gestionării deșeurilor la nivel european. Aș vrea să spun că raportul special nu enumără doar uh, dificultățile cu care se confruntă statele membre în gestionarea deșeurilor, ci subliniază și căile prin care se pot elimina aceste probleme. Uniunea Europeană a cheltuit bani pe proiecte ineficiente, adică care nu ajută statele membre în mod semnificativ să-și atingă obiectivele privind gestionarea deșeurilor. Dacă măsurile de sprijin necesare sunt uh, aprobate de Comisie și puse în aplicare de statele membre, nu doar că vom uh, uh, asigura funcțion, buna funcționare a proiectelor de gestionare a deșeurilor, ci vom și îmbunătăți performanța infrastructurilor existente. În concluzia intervenției mele, trebuie să spun că contribuabilii au tot interesul să existe o, uh, un sistem de uh, gestionare a deșeurilor eficient pentru a economisi bani și a proteja mediul într-un mod durabil. În actuala perioadă de programare și în contextul crizei ar trebui să profităm de ocazie pentru a transforma deșeurile în sursă de materii prime și energie pentru a transforma acest domeniu într-un sector industrial care să creeze locuri de muncă. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor în ordinea în care s-au anunțat. În primul rând, doamna Poșpata. Děkuji za slovo. Eh, na začátku bych chtěla poděkovat Evropě. Mulțumesc și pentru început vreau să mulțumesc Curții de Audit eh, pentru acest raport foarte important în medie, jumătate de tonă de gunoi pe cap de cetățean avem, dar uh, o treime din această cantitate merge direct la groapa de gunoi. Situația diferă de la un stat membru la altul și de ce avem aceste uh, diferențe. Unii cetățeni reușesc să recicleze în jur de 60% de, din deșeuri, alte state membre nu în, uh, știu care este situația în uh, țara noastră, am rămas uh, în urmă în ceea ce privește utilizarea deșeurilor comunale pentru producerea de energie, dar am făcut pași importanți înainte în ceea ce privește sortarea deșeurilor. Gropile de gunoi reprezintă o pierdere de materii prime și o ocazie um, pierdută de a crea locuri de muncă. Atunci când procesăm deșeurile, punem la dispoziție locuri de muncă pentru oameni cu calificări uh, minimale care își găsesc foarte greu de lucru. Raportul arată că trebuie să folosim uh, instrumente economice precum uh, încurajări de natură fiscală și trebuie să punem în aplicare sistemul, principiul poluatorul plătește pentru a încuraja reutilizarea, reciclarea deșeurilor foarte important pentru mine a fost uh, să văd analiza de impact în ceea ce privește campaniile de conștientizare și felul în care reciclarea și sortarea deșeurilor, mai ales a celor biologice, poate fi uh, poate încunată de succes în urma unor astfel de campanii. Acolo unde campaniile au fost bine organizate, oamenii și-au schimbat într-adevăr comportamentele și au început să trieze deșeurile biologice care apoi au fost compostate și uh, au făcut ca ciclul de reciclare să fie mai eficient. În alte părți, unde acest element a fost subestimat, cetățenii au început să sorteze deșeurile, dar apoi acestea au fost contaminate, amestecate și au sfârșit tot la groapa de gunoi. Deci, pe lângă factorul economic, acest element al conștientizării în rândul populației este foarte important pentru viitor. Un alt aspect legat de criză este acela că nu am estimat bine capacitatea măsurilor propuse în unele cazuri, am subapreciat studiile pre, uh, preliminare și apoi unele dintre uh, operațiuni au ajuns să lucreze la 130% din capacitate. Deci, uh, iată, nu putem uh, uh, măsura, practic, eficacitatea, pentru că există o, o supraîncărcare. Pe de altă parte, există capacități care sunt folosite sub potențial, 25-30%. Și deci, Trebuie să ne gândim ce să facem, să îmbunătățim situația, trebuie să îmbunătățim sistemul de colectare a informațiilor pentru ca proiectele să răspundă unor nevoi reale și nu unor uh, ținte aleatorii sub sau supraestimate. Există măsuri precum educarea publicului sau uh, oferirea unor uh, motivații fiscale pentru cetățeni atunci când se iau astfel de măsuri. Acesta ar trebui să facă parte din toate proiectele și ar trebui să uh, se numere printre criteriile de evaluare a performanței, pentru că acest raport arată în mod clar că sunt parametri care au impact economic și care contribuie la eficientizare. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Vă mulțumim. Urmează acum uh, Domnul Paul Rubic. Mulțumesc. Cred că acest subiect uh, este de o importanță deosebită pentru toți colegii, pentru că protecția mediului a fost întotdeauna o prioritate pentru Uniunea Europeană și mai ales uh, gestionarea deșeurilor, dar și apa curată, instalațiile de epurare au o prioritate absolută. De aceea, întotdeauna se pune problema eficienței acestor sisteme, pentru că în țările în care există o infrastructură de gestionare a deșeurilor uh, și care este susținută de fonduri europene, ei bine, în aceste țări e important ca instalațiile să și funcționeze și să fie organizate în funcție de resurse. Astfel de soluții de reutilizare însă presupun și niște condiții cadru și anume, în primul rând, să poți să îți permiți să ai sisteme de sortare, să oamenii să dorească să, să fie informați și să dorească să sorteze deșeurile, astfel încât uh, sarcinile să fie îndeplinite. Aceste condiții cadru nu sunt cuprinse de uh, condițiile de finanțare. Și cred că lucrurile nu sunt suficient detaliate în condițiile de finanțare, pentru că instalațiile pot să fie la ultimul standard uh, tehnic, dar calitatea uh, condițiilor cadru uneori lasă de dorit. Și statele membre care decid cu privire la investițiile din acest domeniu de foarte multe ori uh, iau decizii politice și nu, deci se ține cont de considerente politice și nu atât de mult de uh, economice și uh, considerente de mediu. Uneori se ajunge la o capacitate excedentară. Am observat, de exemplu, că în România, în județul Harghita, în anul 2008, s-a creat o uh, groapă de gunoi modernă conformă uh, cu normele Uniunii Europene și acum se construiește o a doua instalație în același sens, fără să existe nevoia pentru așa ceva. Și s-au um, uh, aprobat uh, fonduri europene pentru acest proiect și mă întreb oare cum s-a verificat uh, această situație, pentru că controlele trebuie să fie o parte importantă a procesului de uh, finanțare și deci evaluarea, evaluarea um, proiectelor trebuie să fie făcută bine. Deci performanța în acest domeniu trebuie să fie crescută și de aceea sistemele de control nu trebuie să se concentreze doar asupra modului în care se pun în aplicare, se execută proiectele, deci există o procedură pentru achizițiile publice, pentru standardele tehnice. Aceasta trebuie să fie doar prima parte și cea de-a doua parte uh, se referă la cumpărarea și instalarea um, dispozitivelor respective sau a instalațiilor și, în al treilea rând, ar trebui să se um, verifice și performanța acestuia uh, Uh, acestor instalații, astfel încât să existe niște costuri pe durata ciclului de viață care să fie avantajoase pentru cetățeni. Deci, important este ca în cele din urmă să se aleagă proiectul care este cel mai avantajos pentru cetățenii din zonă și nu pentru um, compania care operează instalația respectivă. Uh, transparența calculării costurilor pentru cetățeni este foarte importantă. E important ca instalația să nu ducă la costuri suplimentare față de uh, pentru cetățenii din zonă, pentru autoritățile publice. Și noi cred că ar trebui să uh, punem accentul tocmai pe uh, cetățeni și pe faptul că aceștia trebuie să poată utiliza sistemele de gestiune a deșeurilor uh, într-un mod cât mai avantajos pentru ei. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnul Bacitis. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Raportul special al Curții de Conturi conține o propoziție care se referă la eficacitatea finanțării europene și care depinde de strategii, în mare măsură, de strategiile de gestionare a deșeurilor. Cred că acesta este elementul fundamental în acest raport. Și de aici apar și problemele. Pentru că dacă fiecare stat membru inventează și inventează propria bicicletă, uh, își proiectează propriile strategii de gestiune a deșeurilor, cred că am avea mai degrabă nevoie de o metodă unitară, astfel încât strategiile să coincidă în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Au fost adresate multe întrebări Comisiei și de aceea salut uh, pe domnul Julio García Burghez, uh, care este șeful de unitate gestiunea deșeurilor și reciclare de la DG Mediu și la DG Regio, domnul Matteo Fichter, care uh, este, uh, reprezintă unitatea pentru creștere inteligentă și inclusivă. Cine dorește să ia cuvântul în numele Comisiei? Good morning, Mr. Chairman. Uh, Julio García Burgues. Mulțumesc, domnule președinte. Acum Martia Garcia Burghez, sunt uh, șeful unității gestiunea deșeurilor. În primul rând vreau să mulțumesc curții de conturi pentru buna cooperare pe care am avut-o în procesul care a dus la adoptarea raportului special. De asemenea, Aș dori să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru pe care l-a elaborat. Uh, suntem uh, de acord cu o parte dintre recomandările dânsului din documentul de lucru. Cu toate acestea, de fapt, majoritatea dintre acestea confirmă anumite politici sau măsuri pe care Comisia deja le pune în aplicare. Și aș dori să comentez asupra câtorva aspecte. Și am să încep cu un domeniu de dezacord uh, potențial. Documentul de lucru al raportorului indică faptul că constatările curții de conturi pun la îndoială eficacitatea Comisiei în gestiunea fondurilor publice. Și eu mă întreb dacă această teză ia în considerare pe deplin responsabilitățile Comisiei și responsabilitățile statelor membre în um, gestiunea proiectelor de coeziune. Pentru că în cadrul gestiunii partajate, statele membre sunt responsabile de selectarea și de executarea proiectelor cofinanțate. De asemenea, ele sunt responsabile de monitorizarea performanțelor în aceste proiecte. Sarcinile de monitorizare, monitorizare ale comisiei, de fapt, ă, se referă la proiectele foarte mari. Mă bucur să văd că în introducere raportorul face trimitere explicit la rolul statelor membre în monitorizarea utilizării fondurilor de coeziune și în monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor cofinanțate. Cred că acest element ar putea fi foarte bine introdus în raport și dacă considerați că este necesar, ne bucurăm să vă putem oferi sugestii de formulare. Există o recomandare importantă care spune cofinanțarea ar trebui să se focalizeze nu doar asupra legalității și regularității cheltuielilor Uniunii Europene, ci și asupra performanțelor. Comisia este întru totul de acord cu această idee. Într-adevăr, am luat în considerare acest uh, principiu în proiectarea următoarei politici de coeziune pentru perioada 2014-2020. Comisia a propus uh, includerea unui mecanism de condiționalitate ex ante. Asta înseamnă că statele membre vor trebui să respecte niște criterii de performanță predefinite pentru a avea acces la cofinanțarea europeană. Și în acest nou context, pentru noi va fi esențial să privim dincolo de proiectele individuale și să vedem în ce măsură aceste proiecte se înscriu într-un cadru de politică coerent care să asigure punerea în aplicare a legislației europene în materie de deșeuri. În documentul de lucru sunt mai multe recomandări care enumeră uh, măsuri specifice pentru a îmbunătăți gestiunea deșeurilor. De exemplu, importanța colectării separate, utilizarea sporită a instrumentelor, uh, a tuturor uh, instrumentelor uh, înainte de a se ajunge la faza de uh, um, stocare, depozitare într-o groapă de gunoi. E important că se menționează faptul că raportul Curții de Conturi prezintă situația, se referă la situația de dinaintea adoptării directivei cadru revizuite privind deșeurile în anul 2008. Această directivă revizuită a consolidat uh, în mod semnificativ temeiul juridic pentru gestiunea deșeurilor în Uniunea Europeană. Și acum avem niște obiective de reciclare obligatorii, avem o ierarhie a deșeurilor uh, uh, unde gropile de cunoi și incinerarea se găsesc în josul listei și care începe cu colectarea separată și sortarea deșeurilor. Toate acestea nu existau în momentul în care proiectele evaluate de Curtea de Conturi au fost proiectate și uh, lansate. Foarte recent, anul trecut, am lansat o inițiativă pentru a promova conformitatea. Ne-am focalizat asupra gestionării deșeurilor municipale și asupra statelor membre uh, care au cele mai slabe performanțe. Ca parte a acestei inițiative pentru a promova conformitatea, am uh, elaborat recomandări acestor state membre care de fapt, uh, sunt identice cu multe dintre ideile prezentate în documentul de lucru. Am pus accentul în mod deosebit asupra nevoii de a utiliza instrumentele economice, inclusiv a unor uh, impozite pentru depozitarea la gropile de gunoi, um, diverse sisteme de simulente și sancțiuni. Am subliniat nevoia de a îmbunătăți, de asemenea, colectarea separată a deșeurilor. Lansăm, de asemenea, un proces pentru a revizui politica în domeniul deșeurilor în Uniunea Europeană, proces care are cinci obiective principale. Reducerea generării de deșeuri, limitarea um, um, depozitării la deșeurile care nu pot fi reciclate, uh, dezvoltarea piețelor uh, pentru materii uh, prime sau pentru deșeuri care pot fi reutilizate. Sunt obiective care ar putea să ducă la o mai bună punere în aplicare și la o creștere a eficacității a proiectelor de gestionare a deșeurilor care sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și dacă îmi permiteți câteva ultima cuvinte referitoare la statisticile cu privire la gestiunea deșeurilor. Documentul de lucru menționează nevoia evaluării din partea Comisiei a fiabilității datelor referitoare la, gestiu- la reciclare și la gestiunea deșeurilor pe care le primim de la statele membre. Comisia face deja acest, această evaluare. Eurostat deja de multă vreme uh, Uh, realizează statistici uh, cu privire la gestiunea deșeurilor municipale pe baza datelor trimise de statele membre. Eurostat, de fapt, uh, realizează verificări de plauzibilitate și, dacă e necesar, unde e necesar, cere statelor membre să clarifice sau să revizuiască datele. Uh, în orice caz, în procesul pe care tocmai v-am spus că îl lansăm, vrem să revizuim politica de gestiune a deșeurilor. În acest proces vom acorda o atenție deosebită și aspectului fiabilității și comparabilității datelor statistice cu privire la gestiunea deșeurilor. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Trebuie să fim atenți puțin la timp. Domnul Bacitis încă o dată și apoi raportorul. Vă rog. Taip, ačiū gerimas pirmininkė. Noriu sureaguoti Europos komisijos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Vreau să reacționez la uh, prezentarea reprezentantului Comisiei, pentru că acesta a spus încă o dată că nu este responsabilitatea Comisiei, că statele membre sunt cele responsabile de cheltuirea fondurilor. Dar nu vorbim aici doar de gestiunea deșeurilor. Vorbim, în general, despre activitățile și responsabilitățile diverselor instituții europene. De asemenea, e vorba și de rolul cheie pe care îl joacă și comisia noastră, Comisia pentru Control Bugetar. Și sunt foarte multe legături între instituții. Vreau să vă reamintesc, domnilor reprezentanți ai Comisiei, că dumneavoastră sunteți responsabili de cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor europeni. De aceea, uh, Uh, alocăm uh, în ședințele noastre timp pentru a analiza diversele tipuri de cheltuieli, de aceea cerem să ni se furnizeze date și insistăm ca statele membre să fie obligate să cheltuiască fondurile într-un mod uh, adecvat pentru a atinge obiectivele care sunt fixate. Și dacă reușim să convingem Comisia Europeană că are această responsabilitate și deci trebuie să facă aceste lucruri, cred că pe viitor vom putea evita multe probleme și munca noastră va fi mult mai eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc, Teodoros Chilakakis. Da, sunt într totul de acord cu domnul Balcitis în observațiile pe care le-a făcut. Pentru că în situația de față, curtea constată că lucrurile nu merg bine, comisia spune, da, dar statele membre sunt cele care au responsabilitatea principală, ceea ce e adevărat, pentru că statele membre cheltuie banii. Dar, conform tratatelor, în cele din urmă, noi acordăm descărcarea de gestiune nu statelor membre, ci comisiei. Deci, în cele din urmă, comisia este cea care trebuie să acționeze ca și gardian al tratatelor. Aceasta este o sarcină importantă. Comisia are responsabilitatea pentru fondurile europene. E o gestiune partajată, dar uh, uh, Comisia are responsabilitatea. Ea a intrat în acest acord de gestiune partajată. Deci dacă consideră că statele membre pot să facă această treabă, în același timp își asumă uh, vina și responsabilitatea atunci când statele membre nu o fac. Pentru că tratatele dau, pun în responsabilitatea Comisiei Europene implementarea proiectelor. Așadar, încercați să ne ajutați, dragi reprezentanți ai Comisiei. Sigur că nu mă refer aici la activitatea specifică a unei direcții generale, ci o chestiune um, orizontală în Comisie. Uh, și e o chestiune care ține și de activitatea următoarei comisii și următorului Parlament, pentru că cetățenii europeni vor fi cei care vor decide dacă lucrurile au fost făcute bine sau nu. Mulțumesc. Domnule Lazaru, doreți să interveniți pentru câteva remarce de încheiere? Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am alte observații de substanță în încheiere. Dar Aș dori să vă spun că ne bucurăm la Curtea de Conturi să putem contribui la această discuție pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența politicilor europene și vreau să susțin Comisia Cont și Parlamentul European în activitatea de supraveghere. Mulțumesc! Bun, cu acesta putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc raportorilor, mulțumesc raportorului, mulțumesc reprezentanților Curții de Conturi și vă anunț următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. E vorba de gestiunea fondurilor de preaderare ale Uniunii Europene în domeniul sistemelor judiciare și a luptei împotriva corupției în țările candidate și potențial candidate. Raportoarea este Monica Macovei și îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei și Curții de Conturi Europene pentru cooperarea, pentru informațiile pe care le-au uh, furnizat uh, la multele noastre cereri. câteva cuvinte despre importanța luptei împotriva corupției în țările candidate și potențial candidate. Sistemul judiciar este vital pentru democrație și dacă nu putem să ne asigurăm că acesta este eficace și cel puțin parțial previzibil înainte de aderare, aceasta este o mare deficiență. Deci trebuie să rezolvăm această problemă prin, inclusiv prin modul în care folosim fondurile europene. Am să aștept până când iese toată lumea din sală. Uh, deci e foarte important să asigurăm funcționarea eficientă, imparțială și previzibilă a sistemelor judiciare în țările candidate, uh, pentru că acest lucru atrage încrederea oamenilor și al comunității de afaceri, al investitorilor. Și e important ca fondurile europene uh, și de preaderare să fie bine cheltuite. Corupția este o mare problemă în țările candidate și potențial candidate și de aceea e foarte important ca ambele aspecte să fie abordate uh, cât mai uh, timpuriu în discuțiile de preaderare, ceea ce se leagă de utilizarea fondurilor. Și acum, foarte pe scurt, constatările acestui raport. Am analizat um, Um, fondurile de preaderare și utilizarea lor uh, în corupție și uh, în domeniul judiciar. În Turcia și în Balcanii Occidentali. În Turcia, peste 100 135 mhm. de milioane de euro și în Balcan peste 140 de milioane de euro din 2005. Și sumele pentru fiecare țară le puteți găsi în tabelele din raport. Ar trebui de asemenea să adaug că peste 5 milioane de euro au fost utilizate pe două programe multibeneficiar în domeniul uh, combaterii corupției prin IPA 2010-2011. Asta în ceea ce privește cifrele. Și acum, în ceea ce privește observațiile noastre, pe baza cifrelor uh, pe care le-am avut la dispoziție și a obiectelor acestor proiecte. Nivelul de finanțare pentru reforma justiției și lupta împotriva corupției este destul de scăzut. Uh, între 2007 și 2013 uh, este o medie de 2,87% din cuantumul total al existenței de preaderare, deci pentru perioada 2007-2013, destinate justiției. Deci doar 2,87% și doar 0,52% pentru combaterea corupției. Sunt diferențe între țări, de exemplu Macedonia, are peste 2% în uh, combaterea corupției, în timp ce în Kosovo um, uh, are doar 1% în acest domeniu, dar 10% în uh, reforma justiției. E foarte important, deci, ca aceste aspecte să fie abordate la începutul negocierilor, poate astfel s-ar putea schimba alocarea fondurilor. Dar vă reamintesc că în 2007 s-a luat aceeași decizie de a aborda aceste două aspecte cât mai devreme în procesul de negociere, tocmai pe baza experiențelor noastre și pe baza adoptării legislației. Deci, solicităm ferm Comisiei și statelor beneficiare să aloce o parte mai substanțială și adecvată pentru aceste două sectoare, justiție, reforma justiției și combaterea corupției. O altă recomandare a noastră se referă la adoptarea unei abordări sectoriale în, alte, în aceste două domenii, care ar putea aduce schimbări pozitive, inclusiv o bună coordonare a donatorilor și asigurarea interacțiunilor între proiectele individuale. Avem nevoie, deci, din punctul meu de vedere, să uh, reanalizăm abordarea sectorială, pentru că multe state candidate sau potențial candidate nu au uh, instituțiile uh, pentru ca această abordare să funcționeze. Și de asemenea, la nivel, cred că la nivel european se lipsește o strategie globală. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei constatări, constatări care se referă la lipsa sinergiei între proiecte, care duce la un impact limitat pe teren. Și aceasta se datorează lipsei unei strategii cuprinzătoare pentru fiecare sector, în fiecare țară și la nivel regional. Vă dau exemplul Balcanilor Occidentali, unde sistemul uh, justiției a fost mai mult sau mai puțin același în fiecare țară și deci e logic că atunci când finanțezi proiecte în aceste țări, ele ar trebui să abordeze aceleași probleme, pentru că atunci apoi se pot uh, compara rezultatele punerii în aplicare în fiecare regiune și se pot măsura mai ușor uh, schimbările și um, efectele, pentru că sistemele sunt similare. Apoi, un exemplu al lipsei de strategie pentru aceste două sectoare. În Croația s-a finanțat o agenție anticorupție cu puteri de investigație, în timp ce în Kosovo aceleași fonduri europene au fost utilizate pentru a înființa o agenție anticorupție fără putere investigație. Asta e o problemă a eficienței și întreb de ce uh, diferențiem lucrurile atunci, care e utilitatea de fapt a unei agenții anticorupție dacă nu are și capacitate de investigație. De asemenea, vreau să mă refer la fișele de proiect care definesc obiectivele, obiectivele, indicatorii de performanță pentru fiecare proiect și mecanismele de monitorizare. Sigur că ar putea fi îmbunătățită aceste fișe. Să vă dau un exemplu pentru proiecte de formare, indicatori ca calitatea și cantitatea activităților de formare sau uh, uh, dacă uh, consilierii juridici au fost mulțumiți de calitatea de formare, e bine, acestea nu sunt, aceștia nu sunt indicatori obiectivi care poate să, să poată fi cuantificați în mod obiectiv. Președintele intervine și cere liniște în sală. Îndemnă Macovei, mulțumesc. Deci, în raport, sugerăm că ar fi important să se pornească de la un set de date de bază obiective pentru a îmbunătăți uh, evaluarea. De asemenea, Um, durabilitatea și caracterul irreversibil al reformelor nu sunt asigurate. E greu să faci acest lucru în reforma justiției, dar trebuie să ne asigurăm printr-un uh, istoric al punerii în aplicare care să ne arate că schimbările sunt irreversibile. Deja de mult timp am ajuns la punctul în care știm că um, nu este suficient să ai doar o listă de uh, criterii care să spună dacă s-a pus în aplicare legislația. Uh, E nevoie de asemenea de eforturi în ceea ce privește transparența utilizării fondurilor europene în fiecare stat membru și deci solicit să se înființeze o bază de date publice care să includă toate proiectele finanțate prin programele de preaderare. De asemenea, notez um, angajamentul Comisiei de a publica informații cu privire la asistența IPA conform, în conformitate cu um, inițiativa internațională privind transparența ajutoarelor, dar e nevoie de o bază de date centralizată la dispoziția publicului. Acesta este scheletul raportului meu. Am pregătit deja amendamente pentru a furniza informații referitoare la programe care au fost suspendate, de exemplu, și a, pentru cele în cazul cărora s-au lansat proceduri de recuperare din partea Comisiei, amendamente privind cooperarea între donatori și observații pentru fiecare țară a, individuală. Am a, discutat cu Comisia voi discuta în continuare cu Comisia și voi lua în considerare și comentariile um, sale și câteva detalii legate de calendar. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 septembrie. Se va vota în comisia noastră pe 25 septembrie. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Schilacakis. Foarte pe scurt, având în vedere că am analizat uh, subiectul uh, corupției în statele membre în documentul tematic pentru Comisia CRIM, știm că aceasta reprezintă o problemă importantă în statele membre. Se înregistrează minim 20 de milioane de uh, mite în fiecare an în statele membre, în administrațiile publice ale acestora. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne asigurăm că această Uniune este de asemenea o Uniune care luptă împotriva corupției și că țările candidate ajung la un nivel uh, în ceea ce privește lupta împotriva corupției care să le permită să adere la Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie să reprezinte un element esențial al procesului de aderare. După cum a subliniat pe bună dreptate doamna Macovei, nu acordăm suficientă finanțare sau nu dăm dovadă de, suficientă voință, de suficientă voință politică față de statele membre, de statele candidate, îmi cer scuze, pentru ca acestea să înțeleagă că nu pot adera la Uniunea Europeană cu nivelul de corupție care se înregistrează, un nivel foarte crescut. Trebuie, prin urmare, să accentuăm cât se poate de mult acest aspect al procesului de aderare. Uniunea se confruntă cu multe probleme din multe puncte de vedere și acesta joacă un rol de importanță deosebită, având în vedere implicațiile corupției la nivel politic, social și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Jens Geier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-l reprezint pe raportorul nostru din numele domnului Vailo Calfin, uh, prezint uh, scuzele dumnealui. Dânsul uh, se află în deplasare la Washington aruncă o privire asupra clădirilor Uniunii Europene de acolo, să vedem cum merge treaba. Da, mi s-a spus din partea grupului meu să fim atenți în ceea ce privește numele statelor să respecte desemnarea corectă. E vorba de fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Știm că există o dispută în ceea ce privește numele acestui stat, o dispută în care sunt implicate patru state membre. Este um, o controversă importantă și rog raportoarea să țină cont de acest lucru ar fi foarte ușor să se introducă o modificare de natură tehnică prin intermediul secretariatului aici nu am putut uh, să uh, mă ocup de acest subiect îndeaproape. Iată de ce am să citesc în engleză, pe scurt, observațiile pe care mi le-a lăsat colegul meu Ivailo Calfin. Dânsul a pus pe hârtie observațiile dumnealui. Sunt două puncte, le citesc în engleză. Raportul nu ține cont de modificările și evoluțiile apărute după uh, emiterea uh, auditului Curții de Conturi. Multe observații au fost puse în aplicare deja, raportul trebuie actualizat, proiectul de raport trebuie să redea imaginea de ansamblu a ceea ce s-a atins până acum, învățămintele trase și obiectivul activităților pentru viitor. Un al doilea punct, de asemenea, trebuie să se țină cont de costul activităților de justiție și afaceri interne. Trebuie să se ia în calcul și proiectele care sunt indirect legate de acest aspect, să nu se țină cont doar de acele investiții, de pildă, în curțile de justiție. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Mai există membrii care doresc să intervină? Se pare că nu. Aș dori acum să o rog pe doamna Macovei, uh, dânsa a auzit propunerea colegului Gaier. Puteți să ne răspundeți acum sau veți iniția o procedură împreună cu raportorii din umbră? Da. Da, poate când fac rezumatul. Acum am să-i dau cuvântul uh, Domnul Gerhard Schumann Hitler, director uh, pentru uh, extindere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Macovei, stimați uh, membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Este unul foarte important atrage atenția asupra unui domeniu esențial în ceea ce privește politica de extindere a Uniunii Europene. Comisia este de acord cu majoritatea observațiilor și recomandărilor din proiectul de raport. Trebuie însă să ne asigurăm că avem o perspectivă și o înțelegere comună a factorilor aflați la baza acestui fenomen. De pildă, noi am calculat în altfel sumele alocate pentru aceste două puncte concrete. Observația, de asemenea, făcută de domnul Calfin a atras atenția asupra acestui lucru. Ce anume că ar trebui să privim uh, sprijinul financiar uh, Um, acordat pentru reformele în sectorul justiției și pentru combaterea uh, corupției dintr-o perspectivă mai amplă. În ceea ce privește reforma sectorului judiciar și lupta împotriva corupției, am spus întotdeauna că acestea reprezintă priorități pentru strategia de extindere a Comisiei Europene. Acest lucru a fost subliniat și în uh, documentul recent uh, pentru strategia de extindere și uh, se va regăsi și în documentul care va fi adoptat în toamna acestui an. Se regăsește de asemenea în așa numita noua abordare vis-a-vis -vis de capitolele 23 și 24, lucru amintit deja, sprijinit de altfel și de Consiliu și care este pus pentru prima dată în aplicare în negocierile noastre de aderare cu Montenegro. Domnul comisar Füle a putut explica pe larg această abordare pe data de 12 iunie în sesiunea plenară referitoare la negocierile cu Turcia. De asemenea, această nouă abordare se regăsește în abordarea Comisiei pentru noul instrument de preaderare din cadrul viitoarei, programe, viitoarei uh, perioade de programare. Dacă dorim ca aceste aspecte să fie luate în considerare și ca statele respective să pună în aplicare reforme ample, ar trebui să folosim toate instrumentele de care dispunem. Nu e vorba doar de a pune la dispoziție asistență financiară. Nu ar trebui să uh, folosim ca indicator uh, sumele alocate pentru a ne arăta cât de bine am gestionat problema și dacă este o prioritate pentru noi. Avem uh, în plus dialogul la nivel înalt, avem o uh, presiune pusă de omologii acestor state, am creat rețele, am creat entități care vin cu rezultate concrete în uh, ceea ce privește combaterea corupției, în uh, respectarea statului de drept și în aducerea în uh, instanță a infractorilor. Dialogul politic pe care portăm la ora actuală cu Kosovo și Bosnia și Herțegovina reprezintă exemple locuvente în acest sens. De asemenea, ne bucură faptul că se pare că obținem rezultate favorabile la fața locului, dacă ținem cont de evaluarea recentă a statului de drept, la care se face mențiune în acest raport, evaluare publicată de curând, se sublinează că, într-adevăr, se poate constata la fața locului uh, o transformare, că Uh, sistemul judiciar a fost îmbunătățit, că tribunalele, curțile sunt uh, modernizate și că trebuie să ținem cont de acest lucru. După cum a spus doamna raportor, uh, Reforma sectorului judiciar și lupta împotriva corupției reprezintă elemente esențiale pentru a stabiliza o țară și pentru ca aceasta să uh, devină o țintă atrăgătoare pentru investițiile străine directe, pentru ca aceste țări să aibă o evoluție constantă, durabilă. Nu putem lua însă nu putem accepta toate măsurile propuse în acest sens, nu totul ține de investițiile intensive din punct de vedere costurilor. Dacă vrem să construim noi instanțe, noi penitenciare, bineînțeles că trebuie să avem suficiente fonduri pentru a finanța aceste investiții. Însă, multe alte uh, din inițiativele pe care le putem lua pentru a demara reformele necesare nu vor presupune costuri ridicate. E vorba mai degrabă de o schimbare de mentalitate. Trebuie să ne asigurăm că avem un acord cu uh, Uh, guvernele din uh, țările candidate referitor la reformele structurale necesare. Dacă, de pildă, o țară uh, trebuie să înlocuiască unul din, între ghilimele fie spus, vechi judecători, Acestea ar trebui să fie urmate de un judecător independent, calificat, iar acest lucru nu înseamnă neapărat că țara respectivă trebuie să cheltuiască mai mulți bani. Înseamnă că trebuie să existe normele și procedurile necesare în acea țară pentru ca sectorul judiciar să funcționeze într-un uh, mod uh, echitabil și previzibil. Dacă privim ce s-a făcut, uh, de pildă, în domeniul pregătirii, formării sau uh, sprijinului tehnic, se vorbește uh, de operațiile TAEX, în ultimii ani, cam 30% din măsurile necesare de formare și diseminare au fost luate în sectorul justiției și afacerilor interne sau în ceea ce privește combaterea corupției. Ne bucură să vedem că multe din concluziile prezentate în proiectul de raport se aliniază perfect la propunerile noastre pentru instrumentul de asistență de preaderare pentru perioada 2014-2020. E vorba, în linii mari, de o orientare înspre reforme sectoriale mai degrabă decât înspre uh, cofinanțare. Dacă vrem să avem un impact real, dacă vrem să uh, monitorizăm progresul, trebuie, după cum a spus doamna raportor, să facem acest lucru având o amplă strategie elaborată împreună cu țara beneficiară. Și asta este noua abordare sectorială. Există o diferență între abordarea sectorială și sprijin bugetar sectorial. Suntem cu toții de acord că aproape niciuna din țările candidate este pregătită pentru sprijinul sectorial bugetar, astfel să finanțăm pur și simplu acele reforme structurale. Însă multe din țările candidate se află deja uh, într-o etapă în care putem elabora împreună cu ele reforme structurale. De pildă, ce măsuri trebuie să luăm în uh, sectorul justiției. Însă, pentru acele țări care nu sunt pregătite deocamdată, uh, ei bine, acolo trebuie să venim cu sprijin, trebuie să ajutăm aceste țări să se pregătească pentru aderare. În acest sens, trebuie să ajutăm guvernul să poată veni cu politici um, judicioase care să permită o bună gestiune și uh, cea mai bună implementare posibilă a strategiei uh, de aderare care se aliniază la prioritățile și valorile noastre europene. Bineînțeles că trebuie să măsurăm uh, progresul în ceea ce privește punerea în aplicare. Încă o dată, în ceea ce privește abordarea sectorială, lucrăm la un set de indicatori care să ne permită să măsurăm mai bine, mai în amănunt, mai concret care este progresul înregistrat de țările candidat. După cum spuneam, important este să pornim de la strategia sectorială, aici să identificăm pașii necesari în vederea demarării reformelor, să avem niște obiective concrete care pot fi apoi măsurate. În ultimul rând, suntem de acord cu propunerea în vederea unei transparențe sporite, unei monitorizări a alocării finanțării din partea bugetului Uniunii. dorim să publicăm datele în uh, formatul stabilit la nivel internațional în contextul inițiativei pentru transparență. Lucrăm din răsputeri ca acest prim bloc de date să fie disponibil începând din toamna acestui an. Suntem așadar cu toții de acord cu obiectivul acestui raport, suntem de acord cu o mare parte a recomandărilor, însă am dorit să clarificăm o parte din uh, uh factorii fundamentali. Poate putem face acest lucru în discuții la nivel bilateral. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Gerhard Schumann Hitler, din partea uh, DG Enlargement și înainte de a da cuvântul pentru observații finale, raportarea noastră, doamna Macovei, aș dori să salut o delegație de primari din orașul meu. Îi salut, printre alții, pe Peter Rosenberg. Fiți bineveniți în cadrul comisiei noastre de control bugetar. Dau cuvântul doamnei Macovei sau mai dorește cineva să intervină? Vă rog. Mrs. Mathieu, before. Doamna Mathieu, înainte. Eh, hello. Yes, hello, good day. Uh... Bună ziua, aș vrea să salut și eu acest raport foarte bine pregătit de doamna Macovei și faptul că este foarte elaborat. Cred că ceea ce a spus reprezentantul Comisiei este esențial pentru că această modificare în programarea EPA 2 acum este important pentru a ne Uh, pune în măsură să monitorizăm ceea ce se face în diverse state aflate în proces de preaderare, pentru că această abordare care răzbate și un raport este puțin mai puțin informativă. În EPA, pe perioada 2007-2013, nu putem urmări toate investițiile în diverse sectoare, precum judiciar și lupta împotriva corupției. Știu din experiența Croației că noi am investit foarte mult pe lângă banii EPA, pentru că aceste două capitole erau foarte importante, iar noi, în calitate de stat candidat, am investit de la buget fonduri importante pentru a îmbunătăți lucrurile în aceste domenii. această abordare sectorială și uh, pregătirea proiectelor sectoriale sunt foarte importante pentru o țară și apoi putem vedea care activități vor fi finanțate de la bugetul național și care de la uh, bugetul EPA și probabil că vor fi și alți uh, donatori, donori internaționali pentru pentru că aceste tipuri de reforme importante pentru democratizare și europenizare uh, sunt um, încurajate și de uh, donori internaționali. Apoi, cred că punctul 19 din raport uh, poate fi puțin modificat în sensul că trebuie implicat implicate mai mult elementele de noutate din programul EPA 2. Mulțumesc și acum pentru uh, remarcile concluzive Monica Macovei. Mulțumesc. Am să încep cu ultimul vorbitor. Vă mulțumesc pentru observații și aș vrea să spun că ne-am uitat la felul în care banii erau cheltuiți și Chiar până anul acesta, pe baza cifrelor uh, primite de la Comisie, până în 2013, sigur că nu s-au menționat uh, intențiile pentru viitor, dar dacă se constată că sunt măsuri ineficiente, nu se vor adopta. Am tras concluzii și am făcut recomandări pe baza celor deja întreprinse. sunt, uh, voi, voi um, urmări cu interes uh, progresele înregistrate de Croația în combaterea corupției uh, și pe viitor și insist că vor insist ca ei să continue aceste reforme și după aderare. From the shadow from SND transmitted by Mr. Acum, domnul Gaer raportorii din umbră din partea socialiștilor și democraților. Um, observațiile lui mă dezamăgesc, poate pentru că suntem pe finalul sesiunii parlamentare. Sper ca până în toamnă să fie mai pline de miez, să există observații pe fond. În ceea ce privește actualizarea, raportul este actualizat și se bazează pe ultimele cifre pe discuții foarte recente cu Curtea Europeană de Audit și cu Comisia. Deci raportul este adus uh, la zi în totalitate. Am folosit de asemenea un studiu externalizat uh, care a fost publicat în februarie 2013 Iar în ceea ce le privește EPA 2, am uh, luat în considerare observațiile Comisiei. Ne-am întâlnit destul de recent cu reprezentanții Comisiei și, cum vă spuneam, am uh, folosit cifrele furnizate de ei. În legătură cu proiectele, sigur că nu ne-am uitat doar la proiectele de infrastructură, ci la toate proiectele din domeniul justiției și luptei împotriva corupției. Acum, dacă sunt și alte proiecte sub alte nume, în alte capitole bugetare care au tangență cu sectorul uh, luptei anticorupție, asta e altă poveste și, repet, noi am analizat proiectele cu această destinație principală pentru că altfel am fi ajuns la niște concluzii de natură generală și foarte ambigue, care n-ar fi mers uh, direct la țintă. Putem să atingem, de exemplu, domeniul uh, cooperării polițienești, care are legătură cu lupta anticorupție, dar noi ne-am ocupat de proiectele pe justiție în țările candidate și potențial candidate. Deci, Aș spune că o constatare principală este lipsa fondurilor, finanțarea foarte slabă în aceste domenii, justiția și lupta anticorupție, procentajul de fonduri este foarte mic și dacă ne gândim că această zonă este, așa cum spunea Comisia, că intenționează să examineze această zonă încă din fazele timpurii ale uh, procesului de aderare, cred că finanțarea nu este suficientă și ar trebui să ne mai uh, reconsiderăm poziția. De asemenea, să vedem în ce domenii cheltuim banii, pentru că dacă noi formăm procurori și judecători care apoi uh, lucrează fără să aibă acces la mijloace de comunicare moderne, la Eh, jurisprudență și așa mai departe, atunci cred că e o risipă de timp și bani și ar trebui să facem altceva. Întâi să le dăm ce au nevoie și apoi să-i formăm să lucreze cu utilajele respective. Mulțumesc. Am încheiat cu acest punct. Eh, danke an eh, die Berichterstatterin. Mulțumesc raportoarei, mulțumesc reprezentanților comisiei. Ședința se suspendă. După o scurtă pauză vom avea o întâlnire cu coordonatorii, o întâlnire cu ușile închise. Vom continua în aceasta după amiază, începând de la orele 15. Vă rog să ieșiți în liniște, în 5 minute continuăm cu ședința coordonatorilor.